Doamnelor și domnilor, văd că v-ați împrăștiat destul de mult în această sală amplă. Avem oaspeți importanți care stau undeva în spate. Dacă doriți să vă implicați mai tare în discuții, sunteți rugați să veniți mai în față. Îl văd, abia îl văd pe domnul Vă rog să vă apropiați de cercul nostru mai apropiat, ca să spun așa. Bună dimineața tuturor! Bine ați venit! la această ședință de dimineață a Comisiei IMCO. Avem două puncte pe ordine de zi. În primul rând să continuăm discuția foarte importantă cu privire la amendamentele la proiectul de directivă cu privire la drepturile consumatorilor, un punct extrem de important, și apoi la 10 și jumătate îl așteptăm cu interes pe vicepreședintele Comisiei, domnul comisar Antonia Tajani, care ne va vorbi despre programul de lucru legislativ pentru perioada 2010-2011. În contextul dialogului structurat și formal între Parlament și Comisie. M-am întâlnit cu domnul Tajani aseară și mi-a spus că așteaptă cu nerăbdare să vină și să ne prezinte și să discute cu noi punctele importante ale programului de lucru. Vreau să vă reamintesc că pe problema pieței interne avem o relație foarte bună cu uh, cabinetul domnului Taiani care răspunde de antreprenoriat și problema pieței interne. În deschidere, aș vrea să vă spun că avem o reuniune specială la Strasburg luni seara la 7 și un sfert până la 9 și un sfert când vom uh, vota în a doua lectură regulamentul privind produsele din construcții. Sper că o să fiți acolo și ca să putem vota. Și, în fine, eu vreau să vă spun că această ședință este transmisă pe internet. Dacă vă întrebați de ce e așa de mare sala și așa de puțină lumenia, în Vreau totuși să vă spun că este sala de plenară, că este hemiciclu și ar fi cam greu să o umplem noi. De obicei nu avem onoarea de a ne întâlni aici. Bun, să trecem acum la punctele de pe ordinea de zi de astăzi. Avem mai multe puncte de discutat în deschidere, înainte de a trece la discuția pe amendamente. Comisia Europeană a fost rugată de raportor și cred că toți colegii știu asta, să facă o evaluare de impact actualizată cu privire la amendamentele raportorului. Ați primit acest document și acum cred că domnul Petri de la Digi Justice a Comisiei Europene, care este de față, va face o prezentare, un rezumat al acestui document, după care vom discuta și ați mai primit un raport cu privire la gradul de armonizare referitor la dreptul contractual ce privește pe consumator. O să discutăm și pe acesta și pe urmă vom discuta ce se întâmplă cu amendamentele. Asta se va întâmpla până la 10 și jumătate. Nu știu dacă raportorul dorește să spună ceva ca introducere la această discuție cu privire la cele două documente sau dacă doriți să trecem direct la prezentarea comisiei. Se pare că nu, atunci îi salut, le spun bun venit colegilor de la comisie și dau cuvântul domnului Petri ca să ne vorbească despre evaluarea de impact. Domnule Petri, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur să fiu aici astăzi. Cred că este o ocazie foarte bună în care comisia să facă mai multe comentarii detaliate cu privire la raportul pe marginea, raportul domnului Schwab. Domnule președinte, ne-ați rugat să analizăm modificările propuse prin intermediul proiectului de raport și să încercăm să actualizăm evaluarea de impact pe care am întocmit-o pentru propunerea inițială de directivă. și pe baza datelor existente, pe baza metodologiei folosite în evaluarea de impact, să facem acest lucru. Și am procedat în felul următor. Am analizat proiectul de raport al domnului Schwab, am identificat 11 modificări cele mai importante 11 modificări și le-am comparat pe acestea cu aspectele analizate, cu aspectele corespunzătoare analizate în evaluarea de impact. Ca și în evaluarea de impact inițială, am evaluat modificările comparându-le cu cele patru obiective strategice ale propunerii. Am vrut să vedem, în primul rând, dacă modificările sporesc uh, buna funcționare a pieței comune. Apoi am vrut să vedem care este impactul modificărilor asupra poverii administrative aduse de legislația europeană asupra companiilor. În al treilea rând, în ce măsură îmbunătățesc calitatea generală a cadrului legislativ european sau național. Și în al patrulea rând am urmărit să vedem care este impactul modificărilor asupra încrederii pe care o au consumatorii. Și am descoperit, analizând aceste 11 modificări substanțiale, că ele pot fi incluse în trei mari categorii. În primul rând, modificări al cărui scop este introducerea unei armonizări mai țintite și mai depline în propunere. A doua categorie, modificări care urmăresc creșterea nivelului de încredere a consumatorilor față de situația din propunerea inițială. Și, în fine, am identificat modificări al căror scop este să se revizuiască mm, sfera de aplicare și definițiile din propunere. În primul rând, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modificările principale care urmăresc o armonizare mai țintită, mai focalizată. Proiectul de raport după cum știți, propune să se excludă mai multe domenii din uh, obiectivul armonizării de pline, cum ar fi uh, remediile, recursul în cazul vânzărilor, apoi Proiectul de raport se referă și la regulile privitoare la cerința de a da informații în cazul contractelor la distanță și contractelor semnate în afara spațiilor comerciale. în sensul de a nu mai exista cerințe armonizate cu privire la furnizarea de informații în proiectul de directivă în acest uh, domeniu. Este o reducere a nivelului de ambiție în ceea ce privește armonizarea și, după părerea noastră, aceasta ar duce la costuri mai mari legate de conformarea la directivă pentru că acele companii care încheie contracte transfrontalier ar trebui să se adapteze la aceste noi reguli cu privire la posibilitatea de recurs. Și pentru garanțiile legale și recursuri se merge chiar și mai departe nu sunt afectate în aceeași măsură contractele semnate la sediile comerciale. Aici, cerințele de informații se concentrează pe ceea ce este relevant pentru piața internă și lipsa armonizării pentru contractele semnate la sediul comercial nu ar duce la o pierdere semnificativă, după părerea noastră pentru companii. Aici, uh, punctul de vedere al raportorului mi se pare acceptabil pentru piața internă. Nivelul protecției consumatorilor. Acest domeniu nu ar fi afectat de propunere, însă nu putem spera nici să crească încrederea consumatorilor în cazul achizițiilor transfrontaliere. Pentru că regulile sunt diferite și consumatorii trebuie să le respecte pe acestea. În fine, raportorul propune o notificare și o un mecanism de notificare și evaluare pe punctele unde propune o armonizare minimă. De pildă, adăugarea de termeni pe lista, ierarhia căilor de recurs. În evaluarea, din evaluarea noastră reiese că acest principiu ar putea aduce o povară suplimentară pentru autoritățile statelor membre și pentru comisie, dar este greu de cuantificat această sarcină suplimentară și dacă ea respectă principiul proporționalității. Nu am ajuns, deci, la o concluzie clară cu privire la impactul acestui mecanism propus pentru notificare și evaluare. Apoi, există modificări în proiectul de raport care au obiectivul creșterii nivelului de încredere a consumatorilor. De pildă, în cazul unor informații care lipsesc cu privire la dreptul la retragere, proiectul de raport propune extinderea perioadei de retragere cu un an, la un an. Proiectul de raport propune introducerea dreptului la retragere pentru licitație, licitațiile online. Aici uh, Comisia propusese o excepție, exceptarea de la regulă. Proiectul de raport mai propune ca începutul perioadei de retragere pentru achizițiile de bunuri în afara spațiului comercial și prin contracte la distanță să fie primirea, momentul primirii bunurilor. Aici uh, propunerea ar crește mult nivelul de încredere față de propunerea Comisiei. Regulile de rambursare sunt modificate. Consumatorul care achiziționează bunuri a căror valoare depășește 50 de euro nu va fi nu va trebui să suporte costurile retrimiterii bunurilor în momentul în care dorește să se retragă din contractul respectiv. Aici evaluarea este destul de simplă. Un nivel crescut de protecție a consumatorilor ar crește sigur și costurile care trebuie suportate de companii în țările în care regulile actuale acordă un nivel mai scăzut de protecție pentru consumatori. Pe de altă parte, protecția consumatorilor va crește în anumite state membre și probabil că ar crește și încrederea consumatorilor. Putem rezuma acest, impactul acestor schimbări spunând că el va crește uh, protecția consumatorilor. E un aspect politic asupra căruia trebuie să decideți dumneavoastră și cei de la Consiliu. În fine, s-au propus modificări referitoare la definițiile și sfera de aplicare a propunerii. De pildă, raportul propune o revizuire a definiției contractelor la distanță și o reintroducere a cerinței conform căreia vânzările la distanță ar trebui să se facă printr-un program organizat pentru vânzări la distanță. Ar însemna uh, ca să se, apli- să se acopere și cazurile în care un uh, comerciant este contactat și îi se cere livrarea aceasta. Aici am observat că proiectul de raport nu ar aduce același nivel de protecție a consumatorilor ca propunerea comisiei și nu ar repara problemele pe care le-am identificat în evaluarea de impact. Cu privire la contractele la distanță care nu sunt incluse în sfera de aplicare a directivei actuale. Pe de altă parte, este adevărat că sunt uh, dificultăți, sunt probleme cu aplicarea regulilor propuse de comisie, așa cum s-a discutat la Consiliu. În concluzie, cu privire la aceste 11 modificări și impactul lor față de propunerea Comisiei, dacă rezumăm toate aceste lucruri, reiese clar că raportul raportorului dorește să sporească încrederea consumatorilor în mai multe privințe. Pe de altă parte, el aduce o armonizare minimală în anumite domenii ca urmare, încrederea și protecția consumatorilor ar rămâne fragmentată. Din cauza acestei armonizări mai focalizate, mai țintite, companiile și, prin urmare, consumatorii nu ar beneficia la fel de mult de piața internă ca în situația în care s-ar aplica propunerea inițială a Comisiei. Însă și acesta este un lucru important, este și un avantaj al acestei uh, focalizări a principiilor. Regulile aplicabile contractelor distanță și contractelor semnate în afara uh, spațiilor comerciale s-ar, ar intra în această categorie și după părerea noastră, piața internă s-ar ameliora oricum dacă s-ar aplica principiile din proiectul de raport față de situația actuală. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru că ați parcurs inițiativele și raportul, felul în care ați făcut analiza raportului uh, ne ajută și pe noi. Uh, am putea sugera o, o abordare asemănătoare în viitor comisiei. Acum, uh, poate am putea primi câteva comentarii din partea raportorilor din umbră. Deci, îi voi da cuvântul, în primul rând, domnului Schwab, raportor, uh, pentru comentarii în legătură cu amendamentele sale și după aceea voi invita și raportorii din umbră să ia cuvântul. În primul rând, uh, îi dăm cuvântul raportorului Andrew Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Bineînțeles că sunt și eu la fel de recunoscător ca și domnul președinte faptului că Comisia a făcut o asemenea analiză a problemelor care țin de protecția consumatorului. Mi se pare important să luăm notă de faptul că comisia noastră uh, era de părere că propunerea comisiei trebuie să fie schimbată în mai multe puncte și a existat un consens. De aceea, comisia a venit cu o nouă redactare. În mod clar, comisia susține poziția mea în anumite puncte și poziția unor colegi în sensul că trebuie să obținem obiectivele fără să uh, luăm de la statele membre puterile de flexibilitate. Am spus că avem nevoie de schimbări pentru o protecție mai bună a consumatorilor, un lucru esențial, și în același timp vorbeam despre uh, aspectele practice legate de contracte, vorbeam despre uh, Uh, sisteme organizate aplicate vânzărilor la distanță și cât de important ar fi fost ca orice schimb, noi schimbări să fie practice și aplicabile. Nu trebuie să se reducă nivelul protec- de protecție a consumatorilor și Comisia a reiterat că este posibil să găsim o cale de mijloc. Dacă Uh, conlucrăm constructiv, uh, un asemenea rezultat este posibil. Vă mulțumesc, doamna Gebhardt, tot raport, raportor din umbră. Uh, să auzim câteva opinii din partea raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, îmi cer scuze în numele celorlalți colegi. Am venit de la sesiunea de grup de la Budapesta, în special pentru această uh, sesiune, însă ceilalți colegi au trebuit să rămână la um, ședința de grup și de aceea nu există o prezență foarte mare din partea grupului nostru. Este însă o situație excepțională. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru faptul că ref, ref, a reflectat uh, poziția raportorului. Mulțumim Comisiei pentru informațiile prezentate. Acestea fiind spuse, sunt ușor surprinsă de metodele care au fost folosite. Comisia a spus că Parlamentul dorea aceste metode, însă ca coordonator al grupului meu nu mi-aduc aminte să ne fi exprimat o asemenea dorință în legătură cu evaluarea uh, amendamentelor individuale. Însă, nu cred că această practică ar trebui să fie una generalizată. Mai există încă o problemă aici, și aici este vorba de pierderea clarității în discuție. De fapt, noi nu comparăm propunerea Comisiei cu propunerea Parlamentului redactată de raportor. Noi examinăm condițiile de protecție a consumatorului care există în acest moment Uh, legislația existentă și ceea ce propune Comisia și unde se află diferențele între cele două abordări. Nu trebuie să confundăm cele două nivele ale discuției. Trebuie să fie foarte clar ce discutăm. Și de aceea aș spune că nu comparăm proiectul Comisiei Europene și uh, idealul raportorului nostru, ci comparăm propunerea Comisiei cu status quo-ul în ceea ce privește protecția consumatorului în Uniunea Europeană și ce impact ar avea recomandările raportorului. În acest context trebuie să fim extrem de precauți. Pentru că nu dăm pur și simplu un mandat Comisiei Europene să uh, întocmească un nou pachet acest lucru nu mi se pare benefic pe termen lung și de asemenea aș dori să spun foarte clar că trebuie să examinăm cooperarea instituțională între cele trei instituții. Comisia are dreptul de inițiativă, însă Comisia și Parlamentul sunt organismele legislative și acest lucru trebuie să persiste. Nu pot să comentez în detaliu asupra conținutului pentru că nu am reușit să parcurg documentul pe care l-am primit doar în această, în această dimineață și de asemenea documentul este doar în limba engleză și îmi ia mai mult timp să îl parcurg în această limbă. Însă, în încheiere, aș spune că o analiză de la Comisia Europeană cu plusuri și minusuri uh, este utilă, însă nu Uh, văd o analiză foarte clară unde putem fi de acord și unde nu. Vă mulțumesc. Mi-aduc aminte că s-a discutat acest lucru în iulie. Am scris o scrisoare doamnei Reding în urma întâlnirii coordon- coordonatorilor. După cum a spus doamna Gebhardt, uh, în poziția comisiei nu aduce atingere poziției noastre ca și legiuitori. Domnul Rochefort, acum uh, discutăm în legătură cu discuțiile, în legătură cu metoda. Uh, cu această directivă este, există un fel de blestem. De fiecare dată suntem nevoiți să discutăm în prealabil uh, lucruri anexe. Pentru a fi cât mai concis, uh, consider că activitatea este interesantă și utilă și există o interacțiune care este satisfăcătoare. Ați spus, domnule președinte, că interacțiunile au început acum câteva săptămâni. Însă comisia este și judecător și parte implicată. Nu putem considera că comisia va fi imparțială nu punem uh, sub semnul întrebării capacitățile funcționarilor care redactează textul, însă uh, în cazul Parlamentului amendamentele vin din partea raportorului sau din partea altor membri, însă este clar că Comisia este și judecător și parte în acest proces. poate Comisia încearcă să pună mai multe plusuri decât minusuri ca un fel de elemente autojustificare. În al treilea rând, îmi pare rău, dar și eu am primit textul foarte târziu și nu aș dori să uh, merg mai departe decât unele comentarii generale. Uh, bineînțeles că o analiză element cu element uh, va veni ulterior. Domnul Triantafilidis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu am avut timp să citesc acest raport, deci nu pot să îmi exprim opinia. Însă mi se pare că se face o comparație între protecția consumatorilor și drepturile actuale și felul în care se vor schimba drepturile prin amendamentele la raportul actual. Și aceasta trebuie să fie comparația, să examinăm amendamentele. Ah, comisia deja știe care este opinia sa și anume că se că crește protecția consumatorului. Dorește cineva să intervină în legătură cu opinia comisiei sau trecem la amendamente? Doamna Roitova, doriți să vorbiți în legătură cu documentul comisiei sau observații mai generale? Atunci, vă mulțumim. Mulțumesc comisiei pentru această analiză. Vă vom trimite comentariile din cursul uh, discuției noastre. Iar acum îi dau din nou cuvântul domnului Schwab pentru a deschide discuția. Avem un exemplar al raportului redactat pentru Comisia Juri, însă nu vom discuta acest raport. Însă ar fi util dacă ne-ați prezenta unde au ajuns discuțiile și dacă putem auzi și din partea raportorilor din umbră pentru a putea dezbate problemele uh, care ne stau în față înainte de a vota întreaga propunere în 9 decembrie. Mulțumesc, domnule președinte. Poate aș putea să încep cu studiul pe care l-au făcut profesorul Raus, Haus și profesorul Reich. Într-un sens susțin ceea ce, ceea ce a spus doamna Gebhardt. O analiză nu poate fi făcută doar pe baza comentariilor noastre și a propunerilor comisiei. Trebuie să se țină cont și de Uh, starea actuală a legislației în statele membre. Încercăm să facem acest lucru, dar putem merge, merge și mai departe. Analiza profesorilor House și Reich ne arată că Până acum am avut o abordare pe termen scurt Este vorba de o problemă de, specia, de specialitate, însă este o abordare pe termen scurt, cu toate că a fost utilă pentru Comisia Jurii. Nu voi intra în foarte multe detalii, cu toate că există o discuție foarte interesantă în ceea ce privește jurisdicția Curții de Justiție în, în dreptul consumatorului din partea domnului profesor House și a, această problemă apare și în amendamente și compromisuri. Însă, cel mai util mi se pare acum, de la pagina 19-22, Aici nu este vorba de plusuri și maxim, plusuri și minusuri, ci de minime și maxime. Multe puncte pot fi Uh, considerate serios pentru că se pot lua multe puncte din raportul doamnei Wallis și uh, le putem include în raportul nostru. Uh, amendamentele raportorilor din umbră nu sunt incluse în analiză, însă proiectul meu de raport de la bun început a sugerat o abordare bazată pe plângeri. Și de aceea, în principiu, toți pornim de, ace- de la aceeași bază. Am avut foarte multe amendamente, am primit uh, amendamentele doar săptămâna aceasta și nu am putut să le examinez pe toate. Am, cit- am examinat doar varianta în engleză, însă în principiu mi se pare că apare o linie politică de consens între grupurile politice. Studiul pare să sugereze și că există o bază suficientă pentru o abordare mixtă. Uh, de asemenea, la articolul 5, uh, Sper că colegul nostru, domnul Stimis, se va însănătoși. Articolul 5 a primit cele mai multe amendamente și comentariul profesorului Rice în studiul publicat este că dacă vrem să exceptăm anumite servicii pe baza armonizării minime, de exemplu din motive de sănătate și siguranță sau calitatea bunurilor, atunci trebuie să Um, examinăm cererile de informare și să ne asigurăm că acestea sunt uniforme. Este o concluzie utilă la care se referă și Comisia în evaluarea de impact, care se referă la capitolele 2 și 3. Este un pas înainte pentru piața internă și de aceea sperăm și pentru consumatori. Acestea sunt observațiile mele în legătură cu Aș dori să ascultăm opinia raportorilor din umbră. Este important ca colegii să aibă toate informațiile la dispoziție și să stabilim întâlniri ulterioare. M-am întâlnit cu raportorii din umbră acum două săptămâni pentru prima dată să discutăm am examinat definițiile din articolul 2, însă nu am putut să discutăm compromisurile atunci datorită faptului că nu aveam traducerile amendamentelor. Majoritatea amendamentelor erau disponibile în limba engleză și am convenit să uh, examinăm amendamentele ulterior. Am căzut de acord și asupra unui calendar. În 23 noiembrie, adică marți, vom avea o reuniune în Strasburg la Strasburg. Vom începe cu capitolul 4, pentru că există multe amendamente acolo care, care pot să uh, ducă la amendamente de compromis pentru a rezolva uh, dezacorduri. Grupurile au căzut de acord să examineze problema în această săptămână și mi se pare că există o posibilitate realistă de compromis raportorii din umbră par dispuși. Problema cea mai mare este la capitolul 4, articole articolul 26 și 28 și de asemenea 22 în ceea ce privește livrarea, conformitatea cu dreptul contractual și alte părți din capitolul 4 nu au primit atât de multe amendamente și de aceea ar putea să fie rezolvate mai ușor. La articolul 22 vorbim despre un termen obligatoriu dacă bunurile nu sunt livrate la timp sau în condiții corespunzătoare în anumite state. Dacă lăsăm o stare de armonizare minimală sau dacă armonizăm situația peste tot. Nu putem să rezolvăm toate aceste probleme acum, însă există mai multe posibilități. Uh, putem avea o armonizare mai aprofundată și, uh, de fapt, o problemă principală este dacă vrem să armonizăm la un nivel uh, mai mic și cu posibilitatea statelor membre de a impune reguli mai stricte sau să armonizăm direct la un nivel mai înalt. Mai există articolul 26 care uh, uh, lasă sau nu la latitudinea statelor membre uh, recursuri și ierarhia recursurilor uh, legale. Uh, aici este vorba din nou de armonizarea minimă sau de o armonizare um, comunitară. La articolul 28, ultimul pe care îl voi menționa în problemele de fond, aici Există o serie de poziții în statele membre în ceea ce privește sarcina probei și perioadele de timp aplicabile. Unii vor o armonizare completă și au depus amendamente în acest sens. Vorbesc de o perioadă de trei ani pentru a verifica conformitatea și un perioadă de un an pentru a uh, intenta un recurs legal. legal. Cei care vor armonizarea de plină vor avea o poziție și cei care vor o armonizare minimă vor avea o altă poziție. Până acum a fost foarte clar că nu vrem să reducem protecția în niciun stat membru. De exemplu, în Finlanda, unde unele prevederi ar reduce nivelul de protecție a consumatorului. În Germania avem prevederi separate, deja în vigoare, care se aplică uh, contractelor de construcții Uh, și acestea ar putea fi excluse, de exemplu. Cu toate acestea, este clar de la examinarea amendamentelor că cei care vor armonizarea minimă vor dori să mențină aceste uh, prevederi, însă să crească nivelul de protecție. De aceea, eu propun să menținem nivelul de protecție deja existent și să negociem de la acest punct cu raportorii din umbră și cu ce, celelalte partide. Faptul că uh, Consiliul e, este aici ne indică și faptul că lucrurile progresează în Consiliu. Ne vom întâlni în 23 noiembrie și în 1 și 7 decembrie. Uh, ne reîntâlnim 24 noiembrie, de asemenea, și părerea mea este că vom avea nevoie de uh, suficient timp pentru a ajunge la un acord. Secretariatul ne-a rugat însă să lăsăm această plajă orară liberă pentru negocierile pentru piața unică. Însă am dorit și noi să ne întâlnim în acest moment și este important să discutăm directiva consumatorilor. Uh, credeți, stimați colegi, că am putea să avem discuția în după masa uh, zilei de 23 noiembrie? Ar fi fezabilă o asemenea dată. Acestea sunt observațiile mele, aștept uh, comentariile dumneavoastră. Vă propun acum să negociem cu ușile închise calendarul uh, în amănunt. În ceea ce privește raportul House și Reich, uh, tabelul de la, tabelele de la paginile 19 până la 23 uh, este foarte de folos după mine și cred că ar fi în egală măsură interesant să să, se, să adauge raportorului în umbră comentarii acestui tabel, acestei rețele. Aceasta este perspectiva mea asupra discuției ca președinte. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu doamna Gebhardt, cu care domnul Rochefort, nu știu cine vorbește din partea verzilor, domnul Turin nu este, domnul Biden, și domnul Tentafilidis sunt prezenți, deci o să dau pe rând cuvântul raportorilor din număr care sunt prezenți și după aceea membrilor comisiei care doresc să ia cuvântul, doamna Gebhardt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mm, nici eu, nici domnul Roșfor nu luăm cuvântul din partea verzilor, dar vă reamintesc că doamna Turin a spus că nu va putea participa, fiindcă are o reuniune foarte importantă în circumscripție. Chestiuni importante. Nu vreau să comentez studiile acum, ci să revin la ceea ce a spus domnul Roșfor. Nu are rost să ne învârtim în cerc aici, fiindcă nu ajungem nicăieri. Trebuie să respectăm uh, calendarul stabilit, care este destul de strâns, astfel încât nu ne putem permite să permite luxul de a discuta studiile. Acum trebuie să ne concentrăm asupra amendamentelor. Eu cunosc amendamentele grupului meu și motivul pe care, pentru care au fost înaintate. Noi eh, nu doream armonizare de plină, așa cum propunea uh, Comisia Europeană, ci o abordare mixtă. Am înaintat un amendament uh, la articolul 4 și intenția era un nivel minim de protecție pentru cetățenii europeni. Dorim să transmitem consumatorilor uh, care este perspectiva noastră. Nu cred că avem nevoie să discutăm prea mult acest lucru. Putem să discutăm cât de mult ne vom apropia de armonizarea de plină, nu știu ce părere are domnul Schwab și grupul său în ceea ce vește propunerea Comisiei pentru social-democrat Social-Democrați, Cel mai important lucru reprezintă protecția consumatorilor. În primul rând, ne, ne mulțumește faptul că dacă directiva se numește protecția consumatorului, atunci trebuie să se refere la acest subiect și nu la piața internă, fiindcă altfel ar trebui să se intituleze protecția consumatorului și piața internă, ceea ce nu este cazul. Iată ce doream să subliniez încă din primul rând și nu putem să ducem de nas consumatorii spunându-le că această directivă arată ca o directivă pentru protecția consumatorului, dar scopul său este total diferit, se referă la piața internă, astfel încât amendamentele noastre se referă în primul rând la uh, extinderea protecției consumatorului. Trebuie să uh, ne bazăm pe ce există la ora actuală în statele membre. Nu putem să facem acest proces peste noapte. Este un proces care trebuie să se întâmple treptat, iar Parlamentul în, în uh, ultimii 20 de ani a sprijinit o abordare treptată care să aibă ca scop uh, armonizarea legislației în ceea ce privește IMM-urile. Uh, documentele în acest sens și informațiile de la IMM-uri, este clar că acest, această chestiune este importantă în dreptul contractual. Nu putem uh, să răsucim pur și simplu dreptul contractual, fiindcă așa nu vom face bine nimănui, nici consumatorilor, nici IMM-urilor ei eh, vor să știe care este situația și vor să se bucure de un nivel potrivit de protecție. Nu își doresc ca lucrurile să fie răsturnate pur și simplu și după aceea să nu mai știm de unde să le apucăm. Aici, eh, în ceea ce privește capitolul 1, vreau să vă spun că grupul um, ar putea să accepte aici o armonizare de plină, fiindcă este important să avem definiții clare în ceea ce privește bunurile, comercianții. Trebuie să avem o definiție foarte clară, suntem de acord, și se dorește evitarea incertitudinilor juridice cu orice preț. Studiile House și Reich au, au uh, arătat că statele membre nu trebuie neapărat uh, să considere că armonizarea de plină este standardul. Pot să meargă și mai departe dacă doresc. În acest capitol se face o a doua propunere care se referă la lipsa unei strategii pentru viitor. Comisia nu a analizat noile tehnologii, nu a ținut cont de produsele digitale, de pildă astfel încât prevederile sunt restrânse și, și nu se ține cont de produse nebrevetate, neinventate încă. Noi suntem de părere că nu prea există legislație suficientă la ora actuală în statele membre în acest domeniu, iar aceasta ar fi fost un prilej pentru a avea legislație armonizată, pentru ca aceeași lege să se aplice în toate statele membre, fiindcă uh, dacă nu există legislație, nu facem nimic Uh, nu, nu dezorganizăm nimic la nivelul legislației statelor membre, iar aici cred că am fi putut să legiferăm noi foarte bine. Ne îngrijorează și definiția conceptului de bunuri produse, fiindcă nu acoperă cum trebuie produsele digitale și uh, trebuie ca softurile să fie incluse aici. Uh, Trebuie să se ține cont în egală măsură și de vânzarea și de achiziția astfel de bunuri. Dacă eu cumpăr un soft de pe internet de la o companie nemțească sau cel puțin îmi închipui că așa se întâmplă și în momentul în care plătesc îmi dau seama că am, am pierdut bani la schimbul valutar, ceea ce nu reieșea foarte clar de pe site, fiindcă eu credeam că um, cumpăr de la o companie germană. Dacă, dacă să zicem că de fapt bunurile vin din Marea Britanie, trebuie să protejăm consumatorii împotriva unor astfel de situații. Capitolele 2 și 3 sunt puse la oaltă, ceea ce nu este bine, fiindcă ar trebui să se aplice nu numai vânzărilor la distanță, iar aici este greu să impunem astfel de restricții. Nici nu putem uh, să extrapolăm legislația privind consumatorii fără să întâmpinăm unele probleme. Articolul 5, obligativitatea cu privire la furnizarea de informații. Și aici avem nevoie de, un, de standarde comune care să fie aplicate. avem nevoie de o oarecare de flexibilitate la nivelul statelor membre în unele domenii, fiindcă s-ar putea ca unele domenii să nu se aplice în anumite state membre și nu dorim să punem bețe în roate acolo unde ă, statele membre trebuie să ia acțiune, astfel încât o abordare mixtă este cea mai nimerită aici. Și acest lucru este foarte clar din amendamentul meu. dreptul, dreptul de reziliere a contractului. Acest, acesta se regăsește și el la capitolul 2. Nu poate să existe dreptul la reziliere fără să se specifice care este perioada limită de reziliere și cine va suporta costurile. Toate acestea trebuie să fie uh, foarte explicite. Nu se poate să avem un text ambigu, neclar, așa cum este situația la ora actuală. Și dacă va exista dreptul unor căi de atac juridice, atunci condițiile trebuie să fie stabilite foarte clar și sarcina probei trebuie să rămână la uh, furnizor și nu la consumator. La capitolul 3, informații pentru consumator și dreptul de a se retrage dintr-o vânzare la distanță. Aici uh, sunt foarte multe aspecte tehnice. Am înaintat aici niște amendamente pe baza conceptului de armonizare minimă. Trebuie să vedem cum vom merge mai departe de aici. Pe mine mă îngrijorează faptul că consecințele armonizării de pline nu sunt previzibile, fiindcă acest uh, lucru va afecta situația legislativă în multe state membre, iar consecințele sunt greu de prevăzut. Nu pot să vă spun uh, nu, nu pot să vă spun care va fi impactul asupra legislației germane, cu atât mai puțin asupra legislației altor state. Capitolul 4, alte drepturi ale consumatorilor în uh, contracte de vânzare-cumpărare. Aici nu suntem gata pentru armonizare de plină. Dreptul privat, de pildă, diferă prea mult de la un stat la altul pentru ca acest lucru să se poată întâmpla. Important pentru noi este să există o alegere, posibilitatea de a alege în ceea ce privește modalitățile de plată fără costuri suplimentare. În egală măsură, consumatorii trebuie să aibă căi de atac și posibilități de a fi despăgubit în mod corespunzător. La capitolul 5 este vorba despre Uh, clauze contractuale în ceea ce privește protecția consumatorului. Nici aici nu cred că se poate vorbi de armonizare de plină și cred că aceasta este poziția comisiei noastre în mare parte. La șase, prevederile generale. Aici este clar pentru noi faptul că comitologia nu este uh, acceptată de, de către Comisie, iar la anexele 2 și 3 nu dorim opoziție, în care Comisia să poată face modificări, fiindcă sunt prea multe uh, prevederi cu privire la protecția consumatorilor, iar noi dorim să ne asigurăm că Parlamentul va fi implicat în, în procesul de propunere a amendamentelor. Grupul meu a înaintat 123 de amendamente, multe sunt de acord, dar iată o primă trecere în revistă. Vor uh, mai fi și alte intervenții din partea grupului meu, dar aceasta este poziția noastră în linii mari. Conchid prin a vă spune, deci, că armonizarea minimă a reprezentat întotdeauna poziția îmbrățișată în acest domeniu și suntem de părere că a fost o abordare potrivită, dat fiind că protecția consumatorilor nu este standardizată la nivel european, astfel încât rămâne un domeniu unde trebuie să respectăm IMM-urile și să ne dăm seama că nu le va fi de niciun folos dacă uh, le distrugem uh, toate modelele de contracte pe care le au acum, precum, precum pentru că ele știu care, care este situația și situația în uh, statul în care operează și le vom crea foarte multe probleme dacă luăm toată legislația de la capăt unele state membre s-ar putea să fie mulțumite, fiindcă astfel ar putea să desfășoare tranzacții pe tot teritoriul european. Mulțumesc foarte, euro... Mulțumesc foarte mult pentru expunerea foarte limpede pe care ne-ați făcut-o. Și eu am urmărit acest lucru în legătură cu ceea ce a propus um, juri. Oaspetele nostru sosește la 10 jumătate Uh, vă rog foarte mult să vă grăbiți puțin. E important ca toate grupurile să-și prezinte poziția. Vreau să dau cuvântul tuturor uh, raportorilor din umbră, dar vreau să vă spun că dacă vă uh, întindeți prea mult, nu o să avem timp să dăm și cuvântul și vorbitorilor și membrilor comisiei după aceea, după raportorii din umbră. Încep cu domnul Roșfor. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât se poate de succint. În primul rând, aș dori să fac câteva observații cu privire uh, la raportul uh, profesorilor Haus și Reich, fiindcă cu acesta a început și Andres, cu tabelul 1922, uh, 22 care este foarte sintetic și Astfel se revine asupra subiectului în jurul căruia ne tot învârtim. Uh, cum, cum spunea Evelin, ne tot învârtim în cerc, armonizare minimă sau maximă. Ne dăm seama că uh, între la raportul Wallis mai degrabă minim, la Schwab mai degrabă maxim, uh, și uh, trebuie spus că trebuie să vă spun că eu sunt undeva la mijloc. Adesea mă regăsesc mai aproape de Diana Wallis, restrângând uh, sfera armonizării maxime, dar încercând să o păstreze acolo unde este nevoie de ea. Eu cred că încet, încet ne îndreptăm către o situație în care uh, armonizarea mixtă, în care există mai de, în armonizarea mixtă nu alegem armonizarea maximă decât acolo unde avantajele sunt clare, ceea ce este bine, bineînțeles. Principalul avantaj al armonizării maxime este dezvoltarea, suplimentarea piețelor fără să se știrbească drepturile consumatorilor. S-a spus în nenumărate rânduri, dar este important să se sublinieze acest lucru când vorbim despre acest lucru. Trebuie să ne convingem toți că nu există nicio opoziție între menținerea drepturilor consumatorilor și dinamismul economic. Trebuie să ne convingem de acest lucru. Poate că până la urmă, la mine în țară este mai ușor, fiindcă până la urmă Franța în Uniunea Europeană este o țară care se caracterizează printr-un nivel de protecție a consumatorilor foarte ridicat și uh, printr-o dinamică foarte ridicată a consumului. Adesea vecinii ne reproșează că avem o economie prea bazată pe consum și mai puțin bazată pe ceilalți factori de creștere. De creștere. Și noi demonstrăm, iată ce vreau să vă spun, noi demonstrăm că se poate să fie o țară dinamică din punct de vedere a consumului, chiar în plină criză, uh, deci, iată, e vorba de încrederea consumatorilor aici și să există în același timp un nivel de protecție ridicat. Pentru ca consumatorii să aibă încredere, trebuie ca nivelul de protecție să fie ridicat. Și în eh, economii care vin din urmă, în care consumatorii sunt în întârziere, ei pot cumpăra foarte mult fără să aibă un nivel de încredere ridicat, fiindcă au nevoie să, să, să ajungă la nivelul de trai al vecinilor lor, de care ei nu s-au bucurat din cauza istoriei. În țări mai mature este mai greu totuși și vedem acest lucru eh, când ni se dă exemplu domeniilor digitale sau ale noilor tehnologii sau plăților pe internet, vedem care este poziția consumatorilor, iar aceasta depinde de nivelul de încredere. Și vreau să dau exemplul aici a liberalizării piețelor. În Franța se, se ține o dezbatere privind uh, piața electricității, iar aici vedem că uh, consumatorii nu prea acceptă o piață cu mai mulți operatori atâta timp cât nu li se garantează că există încredere, că aceasta este garantată și în Franța 70% din consumatori au rămas cu operatorul tradițional uh, de electricitate care este unul de stat. Uh, nu vreau să comentez aici amendamentele depuse, domnule președinte, sau depuse de grupul meu. Avem o, peste 1600 de amendamente. Eu am depus cam 100 de amendamente, deci o să vă scutez de acest lucru, dar vreau să vă spun un lucru, și anume că uh, Marțea viitoare o să ne apucăm de treabă asupra amendamentelor de compromis care au fost propise, propuse de domnul raportor privind capitolul 4. Aceste amendamente de compromis sunt uh, un punct de plecare bun. Asta nu înseamnă că ne vom înțelege cu privire la tot, dar mulțumesc raportorului pentru activitatea considerabilă pe care a făcut-o pentru a ajunge la aceste compromisuri și vom vedea până unde putem merge. S-ar putea um, și poate Andreea special a început cu capitolul 4, s-ar putea să, uh, să discutăm din nou acest capitol pivot, discutând din nou despre armonizare minimă sau maximă. Evelina a spus că la acest capitol nu este de acord cu armonizarea maximă. Eu aș vrea să văd dacă putem să mai salvăm câte ceva din armonizarea maximă în ceea ce privește livrările, de pildă. Uh, în ceea ce privește transferul de risc, conformitatea contractelor, dar, dar vă spun foarte clar că la capitolul 4 ar, articolul 26 este poate eh, cel mai strategic, care se referă la căile de atac în caz de neconformitate eh, și aici armonizarea maximă este imposibilă, trebuie să ne concentrăm pe o armonizare mm, minimă și eh, Vom discuta cu raportorul uh, unele chestiuni. Eu, nu sunt de, eu unul nu sunt de acord cu o ierarhie a despăgubirilor, adică sunt țări unde există o libertate de alegere cu privire la despăgubiri uh, și a um, produse necorespunzătoare. Nu o să intru prea mult în amănunt acum. Eu cred că este că dacă am pune acest lucru sub semnul întrebării, ar fi foarte grav în ceea ce privește protecția consumatorilor, dar mai, vom mai vorbi despre aceste lucruri. Uh, vreau să vă spun că eu sunt pentru um, îmbinarea capitolului, punerii la oaltă a capitolelor 2 și 3, uh, pentru că aș dori ca această directivă să meargă cât mai departe cu putință pe o sferă restrânsă, decât să fie superficială cu o sferă foarte mare de aplicare. Uh, și dacă fuzionăm aceste două capitole, atunci în ceea ce privește vânzările la distanță, în afara incintelor comerciale, ne concentrăm, pe ace- ne concentrăm mai mult, fiindcă acest sector poate duce la multe îmbunătățiri în ceea ce privește piața internă și cred că este foarte important ca la informațiile precontractuale să avem o sferă mai restrânsă. Nu vom vorbi despre informații precontractuale la uh, vânzarea în magazine pentru tot soiul de probleme, dar cred că aici am reușit să avem o poziție mai strategică dacă, așa cum am spus, am reușit să ajungem la un progres cu privire la sfera noilor forme de comerț, cum ar fi vânzarea la distanță. Dar vom mai discuta acest lucru și dacă am înțeles eu bine, vom începe cu capitolul 4 al amendamentelor de compromis și abia aștept să ajungem la primul nostru amendament de compromis. Vă mulțumesc! Sunt de acord cu dumneavoastră, ar fi foarte bine să facem așa. Mulțumim pentru contribuție. Doamna Ruler. Mă scuzați, doamna Turu nu mi-a spus că nu are timp să vină, așa că nu sunt pregătită să intervin. Doamna Turu probabil că dorea să participe la întâlnirea raportorului în umbră. Acum are cuvântul domnul Bila. Mulțumesc. Această directivă este un document foarte complex și protecția consumatorilor va depinde de directiva aceasta. De aceea uh, ne implicăm emoțional. Au fost depuse aproximativ 1600 de amendamente, ceea ce arată punctele noastre de vedere diferite față de cel al Comisiei. ne întrebăm sigur dacă putem uh, reduce sau elimina aceste diferențe. Încă nu s-au tradus toate amendamentele, de aceea este dificil să analizăm textul. Și îmi dau seama că nu putem să intrăm într-o discuție cu privire la toate detaliile astăzi. De aceea vom continua activitatea la întâlnirea raportorilor din umbră. Dar aș vrea să mă refer la puncte foarte importante. În ceea ce privește forma directivei, Cred că fuzionarea capitolelor 2 și 3 și eliminarea articolului 5, cerințele generale de informare, ar atrage după sine faptul că aspectul orizontal, dimensiunea orizontală a directivei s-ar pierde. În ceea ce privește um, armonizarea. Grupul ECR este pentru armonizare mixtă, însă pentru a ne ușura munca ar trebui să fim practici și să analizăm articolele unul câte unul, măcar articolele mai importante, și să vedem apoi dacă în ce, la ce articole putem avea o armonizare maximă și unde putem ajunge la un acord și apoi să decidem asupra unui nivel minim de protecție pe care vrem să-l oferim consumatorilor. În ceea ce privește capitolele și articolele individuale, după părerea mea, articolele 26 și 28 din capitolul 4 sunt cele mai dificile. De pildă, articolul 26, aici nu putem accepta propunerea Comisiei Europene pentru că asta ar însemna o scădere a nivelului actual de protecție. În Polonia, consumatorul are opțiunea um, dacă să vrea repararea produsului, înlocuirea lui sau despăgubirea. Amendamentele acestea schimbă textul directivei în sensul dorit de noi și sperăm, sper că vom ajunge la un acord. Apoi, la articolul 28 se vorbește despre anumite posibilități pentru companii. Am depus un amendament aici Dorim să se prelungească perioada de retragere la șase ani. Doi ani nu ni se pare o perioadă suficientă, mai ales la anumite, în cazul anumitor produse complexe, cum ar fi ă, țigla pentru acoperiș sau alte produse. Ar trebui să fie incluse și ă, piesele de rezervă, piesele de schimb la mașini pentru că astfel am putea elimina practicile actuale de a oferi uh, piese de schimb de slabă calitate. La 28.5, perioada de 6 luni ar trebui și ea extinsă, prelungită, pentru că după 6 luni consumatorul trebuie să dovedească faptul că a existat un viciu de fabricație. După 6, ani, după 6 luni, garanția nu se mai recunoaște în aceleași condiții. Am înțeles că nu avem foarte mult timp, așa că mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult. Au fost niște observații foarte utile și această fuziune a capitolelor 2 și 3 cred că va trebui discutată încă o dată de raportor cu grupul raportor din umbră. Cred că raportorul nu m-a ascultat, din păcate. Nu mai contează. Domnul Triantafilides. Εμείς κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο επιδιώκουμε βγαίνει μέσα από τις τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Din câte văd eu din amendamente, sunt cinci idei principale. În primul rând aș vrea să mă refer la informațiile despre produse. Ne-am axat pe ideea prețului. Este extrem de important să știe consumatorul care va fi prețul final, incluzând toate taxele sau toate componentele suplimentare ale prețului. Legat de dreptul la retragere, propunem creșterea perioadei astfel încât să existe o corespondență cu perioada pe care o are la dispoziție comerciantul să înlocuiască produsul dacă acesta nu corespunde descrierii. Dacă comerciantul nu oferă informații adecvate cu privire la dreptul de a returna un produs, trebuie să ne asigurăm că perioada în acest caz este ne, nu este limitată. și orice obligații care nu țin de aceste principii, care reprezintă excepție de aceste principii, în acest caz, responsabilitatea trebuie să fie asumată de către comerciant. În al treilea rând, legat de măsurile de care dispune consumatorul, înlocuirea produsului sau cazurile în care produsele nu corespund descrierii, atunci consumatorul ar trebui să poată alege ce dorește să facă. Comerciantul nu ar trebui să aibă el dreptul de a refuza înlocuirea produsului. Bunurile trebuie să fie conforme prevederilor contractuale, cu excepția situației în care consumatorul acceptă produse care nu corespund clauzelor contractuale. Trebuie să definim și noțiunea de necorespondență cu, uh, cu descrierea din contract. Astfel determinându-se situația în care clientul poate să anuleze un contract. Vorbitorul este rugat să nu mai citească atât de repede pentru că nu se poate interpreta. Kyriakos, uh, the interpreters have asked me if you could just I'm slow your space slightly. I'm finishing my, my last point, very, very slowly, σχετικά με τις... Încheie acum, spune vorbitorul, în ceea ce privește obligația juridică de 2 ani, am dorit să se respecte o garanție de 2 ani. Uh, Mulțumesc foarte mult. Am încheiat astfel uh, intervențiile raportorilor din umbră. Mai avem un sfert de oră pentru a încheia discuția, pentru că nu vreau să intru peste timpul uh, domnului comisar. Îl vom asculta pe domnul Schwab și dacă Consiliul și Comisia doresc să intervină din nou, le vom da cuvântul. Acum am pe doamna Roitova, domnul Judan, domnul Fanecam și domnul Suli. Mai dorește cineva să intervină? Și doamna Legut. Legut. Și domnul Klinsman. Vă rog să nu depășiți două minute în intervențiile dumneavoastră. și domnul Dan vă va cronometra intervențiile. Deci două minute fiecare. Începem cu doamna Roitova. Mulțumesc foarte mult. Salut acordul uh, cu privire la armonizarea de plină pentru informații. Pe mine mă preocupă conținutul digital. Cred că este esențial să se dea informații transparente cu privire la interoperabilitatea bunurilor electronice, astfel încât cumpărătorul să știe dacă softul este, poate fi sincronizat cu Windows uh, XP sau alte versiuni de Windows. Pentru că nu am timp, nu o să intru în detalii cu privire la explicația, motivația cererii mele. Apoi, transferul de responsabilitate pentru înlocuire, uh, pentru înlocuirea pieselor de rezervă, o obligație aplicabilă nu doar comercianților, ci și producătorilor. În ceea ce privește definiția bunurilor, trebuie să definim bunurile digitale cât se poate de clar, precum și bunurile descărcate de pe internet. În ceea ce privește standurile de la târguri, standurile comerciale, acestea nu ar trebui să fie incluse în definiții. Îmi pare rău că nu am mai mult timp să intervin. Mă opresc aici. Am depus 60 de amendamente și aș vrea să mulțumesc raportorului pentru eforturile sale și îi doresc mult succes. Sunt dispusă la compromisuri. Mulțumim foarte mult pentru claritate, spune domnul președinte, domnul Juvan care nu este gata. Sunt gata, domnule președinte, am în vedere că am doar două minute. În general, într-o lume ideală, ar fi nevoie de o armonizare maximală cu privire la toate aspectele, pentru că acest lucru ar ușura funcționarea pieței interne și consumatorii ar fi protejați la un nivel mai mare în, la nivelul statului în care protecția este cea mai mare. Dar asta ar fi într-o lume ideală. Acum trebuie să vedem unde vom impune armonizarea minimă și armonizarea maximă, însă dacă vorbim despre armonizarea minimă, trebuie uh, să vedem ce vom face în 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Impunând, cerând statelor pentru care s-a păstrat armonizarea minimă să schimbe drepturile consumatorilor, să le sporească pentru ca în câțiva ani să se poată ajunge la o armonizare maximală și să se ajungă la un nivel de protecție optim. Am trei observații legate de cele 1600 de amendamente. În Franța se spune că nu strică prea mult bine, însă aici, după părerea mea, numărul mare de amendamente nu cred că ajută. Îl admir în orice caz eforturile domnului Schwab. Trebuie păstrată o perioadă albă pentru contractele semnate, uh, contractele care intră la vânzarea la domiciliu, în cazul dreptului de la retragere. La retragere. Cred că aici vom putea găsi un acord. Al doilea punct, domeniile, ierarhia domeniilor despre care s-a vorbit. Aici cred că ar trebui să putem ajunge la un acord și mă um, Gândesc mai ales la amendamentul 1299 al domnului Schwab. Probabil că vom ajunge la un acord după discuții și al treilea punct, n-am înțeles foarte bine, lucrurile sunt foarte complexe. Să mi-a fost atras atenția de o categorie de artizani care produc la cerere mărfuri care pot fi comandate. De exemplu, un tâmplar căruia îi comanzi o masă și care poate să dureze 3, 4, 5 luni. Nu știu dacă apare în raport vreun principiu care să se aplice acestei situații foarte particulare de pe piață. Și sper că această, acești uh, artizani să nu fie restricționați în activitatea lor de prevederi prea generale. Mulțumesc. Observații foarte importante. Urmează domnul Van den Kamp. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Schwab, raportorul, dar și raportorii din umbră, au definit foarte clar linia politică de acțiune. Având în vedere că nu e foarte mult timp, nu mai intru în aceste detalii. Aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentelor 1324, 1324 și 1362, pentru că există o tensiune între cerințe legate de armonizarea minimă și armonizarea maximă. Doamna Cred că este în sarcina noastră ca deputații europeni să încercăm să sporim drepturile consumatorilor. Nu putem să rămânem la același nivel. Acesta este mesajul meu politic. Și acolo unde se poate ajunge la armonizare maximală, trebuie să facem acest lucru. Amendamentul 1324 vorbește despre bunurile durabile. o casă sau mobilă pot fi supuse unor reguli de garanție prea restrictive. La 1362 se vorbește despre eforturile de a ajunge la uh, armonizare maximală. Mulțumesc! Mulțumim pentru că ați respectat termenul. Urmează doamna Siulie. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid, am înțeles că trebuie să intervenim. Vreau să-l felicit pe Andreas pentru efortul, pentru adaptabilitate și pentru faptul că ne-a ascultat. Împreună cu mai mulți colegi am înaintat amendamente care urmăresc o protecție mai mare a drepturilor consumatorilor și mai ales posibilitatea de a alege între mai multe medii durabile. Sunt persoane care țin uh, ca prin mediul durabil să se înțeleagă mai ales uh, mediul hârtie. Cred că putem ajunge, se poate ajunge la un, un acord între consumatori uh, și comercianți pentru mm, achiziții de valoare mică și pentru o perioadă de până la 30 de zile. Legat de comerțul transfrontalier, nu cred că trebuie să aducem o povară suplimentară pentru IMM-uri. Uh, și ca să existe un consumator trebuie să existe ofertă de calitate, ofertă diversificată și nu cred că e cazul să, să încărcăm IMM-urile cu cerințe de a da informații precontractuale. Eu am depus amendament pe care însă nu îl regăsesc printre celelalte pentru a promova un comportament proactiv și responsabil al consumatorilor sigur că consumatorul, cumpărătorul are tot timpul opțiunea de a face sau nu achiziție, de a consuma sau nu și că ar trebui să dea mai multe, să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Legat de ce spunea domnul Gerhardt, am uh, propus așa numitul principiu al dublului click, adică să se facă, să se dea o listă a tuturor achizițiilor înainte de plata finală. Mi-am depășit timpul de intervenție, dar sper că nu veți uita aceste lucruri importante. Mulțumesc foarte mult pentru aceste propuneri utile. O să ținem minte propunerea dumneavoastră legată de dublu click. Doamnele Grip urmează. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mulțumesc raportorul și să-l felicit pentru eforturile făcute în aceste săptămâni pentru activitatea admirabilă pentru faptul că ne-a ascultat, că a fost răbdător și că a fost ingenios în ultima perioadă și că a reușit să încerce sporirea protecției consumatorilor, urmărind totodată dezvoltarea economică a pieței interne. Pentru că există două principii pe care trebuie să le urmărim. O mai mare protecție a consumatorilor și, totodată, folosirea la maxim a potențialelor de creștere a pieței interne. Aș vrea să vorbesc și în numele colegului nostru, Damia Abad, care a, a lucrat mult pe text, din păcate n-a putut fi de față, vă cer scuze. Și aș vrea să prezint repede amendamentele pe care le-am uh, întocmit împreună. Unele puncte, la unele puncte s-au referit deja alți colegi, sunt puncte importante pentru noi. Delegația Franței solicităm o excepție de la armonizarea în ceea ce privește dreptul la retragere pentru contractele semnate în afara spațiilor comerciale. Am dori să se introducă și obligație de confirmare în scris pentru contractele încheiate la telefon. Și acesta este un punct important pentru că ar putea apărea situații problematice pentru consumatorii care în urma unui uh, apel telefonic se trezesc legați de un contract fără ca ei să-și fi dat seama că au încheiat acest um, contract. Aș vrea să vorbesc și despre introducerea unei clauze de salvgardare la finele capitolului 3, care ar permite introducerea unor proceduri și a unei revizuiri eventuale a textului. Această clauză de salvgardare ar liniști și statele membre și asociațiile consumatorilor. Am depus și alte amendamente, dar probabil că vom avea ocazia de a discuta despre ele în um, bilateral cu raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să pun o întrebare tuturor vorbitorilor. Dacă doamna Gerhardt are dreptate, vorbim despre un regulament pentru protecția consumatorilor. Dacă consumatorul încheie un contract la distanță în Europa, vom încerca să obținem o armonizare totală pentru că am aflat din toate discuțiile legate de piața internă că există țări mai mici care ar dori să facă comenzi online, dar ar permite acest lucru numai dacă sunt convinse ce se întâmplă cu facturile. Trebuie deci să ne asigurăm că înregistrăm progrese din punct de vedere al consumatorilor și al pieței interne și trebuie să ținem seama și de interesele producătorilor. Dacă dorim să facem ceva la nivel european și dacă statele membre au posibilitatea de a acorda scutiri sau excepții, atunci consumatorul trebuie să afle ce reguli se aplică în cazul său. Am fost reticent cu privire la tema exporturilor, pentru că acestea sunt uh, în răspunderea statelor membre, în primul rând, și sunt reguli diferite, niveluri diferite de protecție și dacă dorești să mergi înainte, ideea este să dai mai multe drepturi consumatorilor. Însă, sigur, Întrebarea este dacă statele membre vor fi de acord. Unele s-ar putea să nu fie. Le, îi rog pe toți cei care au depus amendamente să se întrebe dacă acestea vor fi de ajutor consumatorilor pe piața internă. Un nivel mai mare de protecție. Să nu uităm că consumatorul plătește producătorul nu se poate merge prea departe pentru că cu aceste cerințe de informare și așa mai departe, pentru că astfel bunurile vor deveni, vor deveni prea scumpe și competitivitatea va avea de suferit. Mulțumesc că ne-ați făcut să ne gândim la aspectele cele mai importante, domnule Kreuzmann. Domnul uh, Cran, domnul Cran urmează acum, domnul Menders a solicitat să intervină destul de târziu, însă îi voi da și domniei sale două minute, dar întâi doamna Kratzenbild. Mulțumesc. Foarte scurt aș vrea să spun că protecția consumatorilor nu înseamnă protecționism. Aș vrea să afirm încă o dată că, indiferent ce fac statele membre, noi trebuie să ne gândim la interesul comun, adică armonizarea totală. Nu e vorba de un schimb între avantajele pentru consumator și avantajele pentru întreprinderi. Dinamismul economic merge mână-mână cu protecția consumatorilor. Și nu e vorba de un exercițiu comparativ în care să vedem uh, ce stat membru are cele mai bune reguli. Fragmentarea merge împotriva drepturilor consumatorilor. Interesele naționale merg împotriva ideologiei comune. Aș vrea să susțin eforturile imense făcute de raportori să ajungă la un consens în mod pragmatic și practic. Armonizarea deplină, țintită, este... Spre asta trebuie să mergem. Și vreau să vă avertizez împotriva riscului de a dilua aceste legi. Noi reprezentăm oamenii, popoarele Europei și aș vreau să vă rog să sprijiniți amendamentele noastre, care, mele, care duc la un câștig atât pentru consumatori cât și pentru companii. Mulțumim, domnul să are cuvântul acum. Mulțumesc, domnul președinte. Foarte scurt, vreau să mă refer la amendamentul domnului Monti de la pagina 92 că ar trebui să se introducă reglementări suplimentare. Sper că putem face acest lucru. În al doilea rând, vreau să mă arăt de acord cu domnul Van der Kamp, dragul meu coleg, că trebuie să îmbunătățim situația consumatorilor și în al treilea rând îi urez mult succes lui Andreas pentru a găsi compromisurile necesare în acest pachet de amendamente. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Vă propun acum, în primul rând, ar fi trebuit să-i ur- să urez bun venit mai de mult reprezentantului Consiliului. Domnul comisar abia a venit. Cred că ar fi foarte bine să-i dau cuvântul domnului Anderhoff, care este președintele grupului de lucru, să ne spună cum stăm. Apoi, dacă dorește să intervină încă o dată domnului Petri, o să i dau această ocazie și apoi voi reveni la raportor ca să conchidă și să discut, ne spune despre pașii următori. În primul rând, domnul Andenhoff, și dacă nu vă deranjează, o să vă rog să respectați și dumneavoastră limita de două minute, pentru că a venit de altfel și domnul Taian. Wel, dank u wel ook om mij het uh, woord te geven. Ik zal het inderdaad ook heel kort houden, maar ik begrepen heb dat, het, uh, dat u weinig... Vă mulțumesc. Voi fi succint. Înțeleg că nu există foarte mult timp Consiliul trebuie să colaboreze cu Parlamentul, însă este foarte clar că trebuie să uh, că și Parlamentul trebuie să cunoască pozițiile din statele membre care ne pot ajuta în dezbatere. Până acum am avut 15 întâlniri ale grupului de lucru și am purtat multe discuții, vom mai avea și alte întâlniri pentru ca uh, să ajungem la un rezultat până la până în decembrie când are loc Consiliul de Competitivitate. Sperăm să avem cel puțin un schimb de opinii și să avem să venim cu o abordare generală. Uh, vom uh, ține cont de ceea ce se întâmplă în Parlament, de forma raportului domnului Schwab pentru că este important să înaintăm către un compromis eficient și util. Nu pot spune foarte multe în legătură cu punctele tehnice. Sperăm că vom ajunge la un acord până în 10 decembrie. Este esențial ca orice schimbare a legislației să aducă valoare adăugată și lucrăm pentru a ajunge la un pachet care să uh, ajungă la un compromis în beneficiul tuturor. 10 decembrie este termenul nostru și sper că vom ajunge la un acord până la acel moment. Vă mulțumesc. Vom discuta cu coordonatorii Noi ne întâlnim în data de 9, voi vă, vă întâlniți în data de 10, poate la Strasburg, la ultima reuniune din președinția actuală, poate vom putea avea o întâlnire pentru a discuta starea lucrurilor. Însă vom discuta aceste puncte la reuniunea coordonatorilor. Domnul Petri, uh, două minute dacă puteți. Mulțumesc, domnule președinte. Da, voi fi foarte succint. Din partea Comisiei, noi recunoaștem care este provocarea pentru Comisia dumneavoastră și pentru raportor să ajungă la o abordare coordonată, date fiind numeroasele amendamente. Susțin și eu ceea ce au spus domnul Roșfor și doamna Corața Bild, că nu trebuie să pierdem din vedere valoarea adăugată a armonizării de pline, acolo unde aceasta este utilă. Raportorii încearcă să țintească armonizarea către aspectele cele mai importante ale propunerii și în același timp să crească nivelul de protecție a consumatorului comparativ cu propunerea inițială a Comisiei pentru un rezultat mai bun pentru consumatori. Acesta ar trebui să fie obiectivul pentru colegiuitori și pentru comisie în următoarele negocieri. În ceea ce privește capitolele Aș îi susțin pe cei care vor o armonizare de plină pentru întregul capitol 3 și în același timp recunoaștem că există părți din capitolul 4 care ar putea, ar necesita derogări. Însă, probleme cum ar fi livrarea și uh, riscul ar trebui să fie menținute în domeniul armonizării de pline. Și de asemenea aș face un apel către Parlament, pentru că Parlamentul, în mod tradițional, uh, susține interesul Europei uh, și armonizarea și Consiliul merge în direcția corespunzătoare, însă sperăm că nici Parlamentul nu va uh, pierde din vedere obiectivul european. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Domnul Schwab, aveți uh, concluzii pe scurt? Mulțumesc că voi încerca să uh, rămân la 30 de secunde. Este dificil să spun ceva de substanță, însă cred că am, am auzit câteva contribuții valoroase Uh, este bine că s-a subliniat importanța sectorului IMM-urilor. Uh, viața este mult mai ușoară pentru marile companii și este esențial ca pe termen lung să acordăm importanță mult mai mare sectorului IMM-urilor. De asemenea, este adevărat că nu există o contradicție între ceea ce pot, poate oferi piața internă ca și protecție și uh, ce au la dispoziție consumatorii. Poate capitolele 2 și 3 vor putea fi unificate, vom discuta cu raportorii din umbră. Uh, produsele digitale la care s-au referit doamna Roitova și doamna Gebhardt, intenționam să uh, avem o audiere, însă nu am avut timp. Este vorba de uh, probleme tehnice și juridice extrem de complexe. Nu știu exact cum se vor rezolva aceste discuții. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și uh, critici constructive. Mulțumesc tuturor uh, membrilor care au intervenit. Îmi pare rău pentru constrângerile de timp. A fost uh, o discuție foarte constructivă și sper să înaintăm pentru că avem nevoie de compromisuri și munca Comisiei pe evaluarea de impact și uh, raportul Schwab a fost extrem de importante. Uh, există și un rezumat executiv al acestui raport, este un ghid foarte bun atunci când examinăm armonizarea. Există domenii care ar consolida Uh, comerțul transfrontalier fără să afecteze drepturile consumatorilor. Sper că se va ajunge la un acord în legătură cu unificarea capitolelor 2 și 3. Asta înseamnă că uh, contractele se vor referi la vânzarea la distanță și uh, Uh, în special în afara sediului, comer- sediilor comerciale. Însă este important de asemenea să stabilim domeniile în care putem a, uh, avea o armonizare maximă. Nu vreau să existe impresia de a, a uh, că minimizăm protecția consumatorilor, de fapt uh, vrem să stabilim un prag minim de protecție pentru consumatori. O directivă pentru drepturile consumatorilor trebuie să îmbunătățească drepturile acestora. Consiliul se gândește la același lucru. Uh, așadar, Urez mult succes raportorilor din umbră și raportorului în discuție. Vă mulțumesc. Trecem așadar la schimbul nostru de opinii cu domnul comisar Tajani, pe care căruia îi bun venit. Uh, ați venit să ne vorbiți despre programul dumneavoastră de lucru 2010-2011 aveți responsabilitatea crucială a domeniului industriei și întreprinderilor. În ultimele săptămâni am văzut că ați propus o strategie industrială interesantă și lucrăm uh, cu serviciile dumneavoastră în ceea ce privește standardizarea. Aceasta a fost o cooperare foarte utilă. De asemenea, avem și noi propuneri cu privire la tractoare și vehiculele automotoare sunteți primul comisar care um, vine și pentru a porta un schimb de opinie în legătură cu programul de lucru. Uh, vă urez bun venit aici și vă mulțumesc pentru prezență, chiar dacă aseară ați fost bucătar la un eveniment foarte important. Mulțumesc, domnule președinte. cunosc uh, de mult timp această sală, nu sunt un bucătar foarte bun, însă îmi place foarte mult bucătăria franceză și dieta mediteraneană. Istoria noastră comună are o importanță uh, majoră. signor presidente è importante come lei a ricordat. domnule președinte este important după cum ați spus ca în cadrul dialogului structurat între comisie și parlament să pot explica programul de lucru al anului viitor. Criza economică ce a lovit Europa a contribuit la modificarea priorităților programului de lucru al Comisiei pentru 2011 și a făcut ca provocările economice, competitivitatea întreprinderilor europene să uh, ajungă pe primul loc în programul de lucru al Comisiei pentru următorii ani în cadrul strategiei Europa 2020. Este o strategie care nu reprezintă doar o preocupare constantă, ci în același timp o prioritate politică. Cu punerea în aplicare a inițiativelor emblematice prezentate de Comisie în ceea ce privește politica industrială și piața inovării, vrem să uh, punem Europa pe drumul creșterii durabile și competitivității. Politica industrială documentul adoptat de către Comisie în data de 28 octombrie se bazează pe noua abordare care ține cont de uh, noile abordări din economiile mondiale și economiile europene. Am pus în centrul, industri- în centrul industria și întreprinderilor, întreprinderile, protejarea locurilor de muncă, după ani de zile în care serviciile financiar bancare au fost în centrul proiectelor economice. Și am văzut care au fost rezultatele. Nu înseamnă că finanțele și băncile nu trebuie să aibă un rol, ci că și alte sectoare ale economiei trebuie să uh, lucreze pentru economia reală acesta este obiectivul menționat în tratatul de la Lisabona și trebuie să ajungem la o piață care să aibă ca finalitate politica socială. Și domnul Schwab a reamintit acest lucru. Trebuie să cooperăm uh, ca printr-un sistem nou, mai puțin poluator Uh, să susținem IMM-urile. Avem un proiect de a acorda un stra- cadru strategic al politicilor noastre. Noua abordare nu uh, ține doar cont de industrie, ci și de lanțul de valoare națională, de producția energetică, materii prime, producția și uh, reciclarea materiilor. Trebuie să trecem și de granițe, pentru că globalizarea înseamnă că uh, trebuie să ne înscriem pe piața globală. Vom începe printr-o acțiune cu privire la normalizare. Și la acest lucru mă voi referi în intervenția de astăzi. Trebuie să fim uniți pe piața globalizată și în acest sens trebuie să avem o coordonare mai eficientă la nivel comunitar în legătură cu noile politice. Nu înseamnă că Comisia intenționează să ia locul politicilor statelor membre. Respectăm politica de principiul subsidiarității, însă noi vrem să coordonăm mai Uh, bine sistemele. În comunicarea pe care am aprobat-o și care a fost prezentată Parlamentului, se propun diverse instrumente pentru atingerea obiectivelor. Cunoașteți anumite instrumente și, bineînțeles, relanțarea uh, pieței interne este unul dintre ele. Trebuie să susținem competitivitatea consolidată în politica agricolă comună un bilanț de sănătate al uh, sistemului legislativ pentru a reduce uh, taxele uh, cele mai ridicate pe baza noilor uh, și ne referim aici la articolul 173 din Tratatul de la Lisabona o piață internă mai solidă și mai aprofundată este esențială pentru creșterea uh, și uh, susținerea locurilor de muncă. Se vorbește aici de Single Market Act, uh, un sector care este de competența diverselor, diverselor comisari știu că comisia dumneavoastră a organizat o audiere specifică în legătură cu legea pieței unice, la care a participat domnul Barnier și permiteți-mi să mă concentrez asupra unor măsuri care țin de responsabilitatea mea directă. Este vorba aici de supravegherea pieței produselor. Este vorba de progrese în ceea ce privește dificultățile din trecut care au rolul care vor avea un rol în creștere în piața internă și în protecția consumatorilor și în competitivitatea întreprinderilor. Vrem produse mai sigure pentru cetățenii noștri. Pachetul Libera Circulație a Produselor completează și perfecționează legislația comunitară în domeniul comercializării produselor industriale. Este un nou regulament care face parte din acest pachet și care a intrat în vigoare în 1 ianuarie 2010, definește cadrul comunitar al supravegherii pieței pentru a asigura controlele de securitate nu doar pe produsele puse pe piață și supuse normelor comunitare care sunt fabricate în Europa, dar și a produselor care provin din state terțe, cum ar fi jucăriile sau um, mașinile. În acest context, Comisia pregătește un pachet de propuneri pentru a alinia 10 directive la decizia 768 din 2008, care definește un cadru comun pentru comercializarea uh, mărfurilor. Pachet care va fi prezentat la începutul anului 2011. Uh, directiva privește următoarele Uh, sectoare electronice, aparate cu supresiune, instrumente de măsurători, explozibili, explozibili civili, articole pirotehnice și ascensoare. Uh, știm că acest uh, cadru comunitar al supravegherii va necesita o multă muncă și angajare din partea tuturor părților și un sistem de supraveghere coerent în toată Uniunea Europeană nu se va ă, putea realiza dacă, decât dacă avem obiective clare. Am studiat ă, posibilitatea unui program plurianual de supraveghere a pieței pentru a vedea care sunt acțiunile care trebuie concretizate pe termen lung ă, și pentru a asigura resursele financiare adecvate pentru a asigura un nivel corespunzător al controlelor și o coerență în intervențiile statelor membre, pentru că control, controlele episodice au o utilitate limitată. Uh, comisia trebuie să se confrunte cu următoarele probleme, garantarea unei concurențe leale, uh, lupta împotriva contrafacerilor și garantarea funcționării sistemului corect și uh, de funcționare al Uniunii. Al Uniunii. Comisia a întreprins o Uh, muncă enormă de adaptare administrativă și legislativă și este intenția mea să continu în aceeași direcție. Iată de ce um, interesele consumatorilor uh, mai vulnerabili, și anume copii, sunt foarte importante. Noua directivă privind jucăriile, adoptată în 2009, sporește normele de securitate actuale, mai ales uh, în ceea ce privește folosirea substanțelor periculoase. Directiva introduce o interdicție în ceea ce privește um, substanțele cancerigene, mutagene și periculoase pentru reproducere, precum și în ceea ce privește așa asta pentru și în ceea ce privește parf- parfumurile alergenice. Se um, introduc și, și standarde foarte stricte pentru metalele grele. Am spus, ace- am spus acest lucru și în cadrul audierii în fața Parlamentului European în, pentru a mă bucura de încrederea dumneavoastră faptul că eu doresc să adaptez legislația prin comitologie, prin, ținând cont de noile evoluții tehnologice și de inovație pentru a garanta un mediu sigur pentru copiii noștri. Acest lucru l-am făcut, îl facem deja, mm, cum ar fi pentru substanțe, cum ar fi cadmiul și uh, și plumbul. Um, dar, deocamdată, legislația nu este aplicată corect. Iată de ce cred că și statele membre au un rol foarte important de jucat aici. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, eu uh, o să fac tot ce îmi stă în putință pentru a face presiune, pentru a se asigura obiectivul nostru. E vorba de un uh, nivel de protecție ridicat pentru cetățeni în Uniunea Europeană și transparență pentru operatori. Mă bucur că, Parlamentul, că și Parlamentul European este conștient de această situație și că um, organizează reuniuni, precum și studii, pentru a înțelege mai bine evoluția viitoare a acestui sector. În acest context, marca CE joacă un rol foarte important în ceea ce privește buna funcționare a pieței interne și a liberei circulații a produselor. După în urma solicitării explicite a Parlamentului European, Comisia a adus o campanie de informare privind marca CE, pe lângă operatorii economici în general, cu atenție pe IMM-uri și consumatori. În aprilie anul trecut v-am informat deja Comisia privind evoluția acestei campanii care va avea loc până la sfârșitul anului 2010 și în 2011. Analiza noastră ne arată că putem ajunge la o mai bună siguranță a produselor, consolidând regimul actual al mărcii CE și um, consolidând supravegherea pieței și a frontierelor subliniez angajamentul de a supraveghea în strânsă colaborare cu dumneavoastră, să veghez la respectarea obligațiilor în ceea ce privește marca CE și a supravegherii a controlului pieței de către statele membre pentru a garanta buna funcționare a pieței interne. Aș dori acum să vă vorbesc despre standardizare. Am avut deja prilejul să vorbesc despre acest lucru în cadrul audierii din uh, iunie anul trecut, iar Parlamentul, uh, cu o mare istețime politică, și-a explicat foarte clar poziția în raportul din propria inițiativă al domnului Kozucnici, care a anticipat participat propunerea comisiei. Acest raport reprezintă o contribuție foarte importantă în ceea ce privește activitatea de evaluare întreprinsă de comisie cu privire la revizuirea standardizării care este, cum bine știți, care va include și sectorul TIC și pe care dorim să o adoptăm așteptăm în aprilie 2011. Este vorba de un pachet care va include o comunicare și un regulament și care vor înlocui printr-un unic instrument legislativ cele trei măsuri actuale. Uh, Putem spune că avem o viziune comună, Parlamentul European și Comisia Europeană, în ceea ce privește importanța unui sistem de standardizare dinamic care să poată garanta nu doar interoperabilitatea pe piața internă, dar și să-și aducă contribuția la inovare și să facă în așa fel ca Europa să joace din nou un rol foarte important pe scena internațională. Adică dacă reușim să ne exportăm standardele, atunci întreprinderilor noastre, întreprinderilor noastre le va fi mai ușor să penetreze pe piețe internaționale. Am aflat cu mare plăcere la ultima întâlnire, la, mă scuzați, la, dial, la ultimul dialog pe care l-am avut cu Federația Rusă, faptul că ministrul rus al industriei a spus că Federația Rusă a trecut la o, adapta, la o adoptare a normelor europene în măsură de 50%, o creștere de la 25%. Iată, deci, se dorește eh, sporirea, procent, majorarea acestui procent de adoptare a normelor europene și noi eh, o să eh, încercăm să ne asigurăm că normele noastre sunt din ce în ce mai folosite în America Latină, China, India, pe toate piețele unde sistemul nostru industrial ar putea să, să se internaționalizeze. În cele din urmă, așa cum am mai spus în cadrul audierii, vom avea niște mandate de standard, standardizare în domenii sensibile, cum ar fi protecția consumatorului, pentru a asigura uh, un nivel ridicat al protecției consumatorilor. Trebuie să aplicăm aici directiva privind siguranța generală a produselor normele, standardele de mediu, inclusiv criteriile de măsurare a emisiilor de dioxid de carbon și, în cele din urmă, e vorba de acces, accesibilitatea persoanelor cu handicap sau cu uh, mobilitate redusă. Sloganul este Standard for All, standarde pentru toată lumea. Standardizarea, așa cum s-a revelat în cadrul conferinței World Standard Day, poate să-și aducă o contribuție decisivă în politica de accesibilității pentru categoriile mai uh, defavorizate. 10% din cetățenii europeni suferă de o, de, un, de o formă de handicap sau alta. Uh, și dacă mergem mai departe, o treime din populația europeană este, are mobilitate redusă. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European, uh, dumneavoastră tuturor, pentru sprijinul de care ați dat dovadă în această chestiune, depunând amendamente în acest sens în plenară. Acest lucru dovedește încă o dată uh, cât uh, de aproape sunt uh, vederile Comisiei și Parlamentului. IMM-urile vorbim adesea de importanța sectorului și în cadrul politicii, indus, industriale. Nu trebuie să uităm că piața noastră internă se întemeiază pe o rețea uh, vastă de IMM-uri, milioane de IMM-uri, care reprezintă o sursă foarte bogată de locuri de muncă, iar în următoarele luni și în următorii ani, datorită restructurării marilor întreprinze, întreprinderi, vom Vom miza din ce în ce mai mult pe întreprinderile mici și mijlocii. Iată de ce Comisia reexaminează acum Small Business Act pentru a-l adapta noului context strategic al Uniunii Europene și pentru a consolida uh, punerea sa în aplicare, mai ales de către statele membre. Noile acțiuni care vor fi integrate în acest nou SBA uh, doresc să ajute IMM-urile să ajucă la o creștere durabilă în cadrul strategiei Europa 2020. Prioritățile noastre reprezintă facilitarea accesului la credit pentru IMM-uri, consolidarea integrării IMM-urilor pe o piață din ce în ce mai globalizată, stimularea competitivității IMM-urilor pe termen lung, înlesnind accesul pe piața internă. Încă o dată aș dori să vă felicit pentru că ați jucat un rol hotărător în ceea ce privește promovarea acțiunilor uh, de sprijin pentru IMM și contez pe sprijinul vostru pentru punerea în aplicare a acestui Small Business Act. Vă mulțumesc și pentru pasul foarte important făcut în această direcție prin adoptarea directivei privind întârzierile de plăți, care a reprezentat rodul unei munci comune, Parlament, Comisie, Consiliu, și care a fost primită cu foarte mult uh, entuziasm în multe state și de către multe organizații sindicale, uh, atât de organizații patronale cât și de sindicate muncitorești. Dar uh, nu ne-am terminat treaba, așa cum ați spus și dumneavoastră în conferința de presă, și acum trebuie să trecem la transpunere în legislație. Trebuie să ne asigurăm că statele membre uh, se pot angaja, se vor angaja și mai mult și nu vor irosi vremea în ceea ce privește punerea în aplicare a acestui regulament care va avea o importanță semnificativă în momentul în care va intra în vigoare și va da un suflu nou pieței noastre interne. Ieri, colegiul comisarului s-a întâlnit cu viitoarea președinție maghiară și am cerut să aplice măsurile prevăzute în SBA, relundu-le în cons- concluziile Consiliului din primăvara lui 2011. În cooperare cu BEI, Comisia duce la majorarea finanțării private disponibile pentru uh, dezvoltarea întreprinderilor, pentru inovație, pentru, pentru acest lucru este nevoie de acces la finanțare. instrumentul garanție pentru IMM-uri din programul de inovație și competitivitate se desfășoară în mod satisfăcător. Am semnat 29 de acorduri cu diversi parteneri prin care am reușit să răspundem la solicitările de finanțare a 90.000 de IMM-uri. Garanția pentru IMM-uri care deja uh, are fonduri de 200 de milioane de euro și ar trebui, și ar trebui să ducă la un portofoliu de credite de 7,5 miliarde de euro pentru întreprinderi. Politica inovației. Nu există creștere fără inovare și trebuie să mergem tot timpul mai departe, um, sprijinind investițiile în cercetare și inovație. Sper că comunicarea Uniunea pentru Inovație, adoptată pe 6 octombrie, va aduce răspunsuri concrete nevoilor industriei europene, încurajând, de pildă, o dezvoltare a capitalurilor de risc și o strategie a licitațiilor publice. Comisia va face tot ce este în putință pentru a, pentru a stabili un, pentru a înființa un fond de capitaluri de risc pentru ca investițiile se poată desfășura liber în toată Uniunea Europeană. Mai mult, Comisia va elimina toate uh, activitățile fiscale nefavorabile activității transnaționale și dacă este necesar va face o propunere legislativă pentru a crea un adevărat uh, piață a capitalului de risc pentru uh, întreprinderi și investitori. Vom da atenție și rolului um, uh, licitațiilor publice inovatoare și a acelor precomerciale în domeniul inovației. Așa cum ne arată uh, experiența unor țări avangardiste, cum ar fi Marele cum ar fi Marea Britanie și Franța, de pildă, aceste instrumente reprezintă un avantaj pentru IMM-uri, uh, mai ales în domeniul inovării. Comisia studiază un sistem de finanțare a acestor uh, Um, achiziții publice și avem aici o linie bugetară pentru acest scop pentru bugetul 2011. Doamnelor și domnilor, iată ce doream să vă prezint. Um, mai sunt multe lucruri de precizat, cum ar fi uh, sectorul automobilelor. Anul 2010 a fost un an cheie pentru sectorul auto iar uh, Comisia a adoptat inițiative importante în ceea ce privește propunerile legislative și a politice. Am avut uh, o comunicare privind vehiculele curate și ecologice, care s-a bucurat de sprijinul Parlamentului European și a statelor membre. După aceea am uh, avut un grup de lucru CARS 21 și în cele din urmă, de curând, am adoptat măsuri privind omologarea vehiculelor uh, și uh, măsuri privind uh, simplificarea cadrului normativ al Uniunii Europene. Apoi avem foarte multe măsuri privind securitatea generală a vehiculelor care ne permite să consolidăm legătura între normele tehnice internaționale și să um, consolidăm competitivitatea industriei. După aceea am adoptat un nou cadru normativ pentru omologarea tractoarelor precum și reguli de omologare a vehiculelor cu două și trei roți. Anul viitor vom încerca să adoptăm aceste măsuri în cadrul codecizii. În anul 2011 va fi și el un an cheie în ceea ce privește adoptarea de măsuri concrete în ceea ce privește standardizarea și cercetarea pentru a promova vehiculele ecologice și mobilitatea electrică, vehiculele electrice. O altă inițiativă foarte importantă pentru cetățeni reprezintă faptul că la sfârșitul anului viitor vom adopta o propunere legislativă privind înmatricularea vehiculelor care sunt deja înmatriculate într-un alt stat membru. Trecem de la auto la textile. Aș dori să mulțumesc Comisiei IMCO, domnule președinte, pentru activitatea desfășurată privind propunerea uh, cu privire la noua de, uh, denumire și a sectorului textil. Așteptăm propunerea Consiliului și uh, să sperăm că se vor sprijini foarte multe amendamente prezentate de Parlament. Mai rămâne propunerea marcării de origine, marcajului de origine. După cum știți, Comisia sprijină poziția Parlamentului European în ceea ce privește marcajul de origine. Uh, cu ocazia celei de-a, doua lecturi va trebui să sporim negocierile pentru a ajunge la un, comprom- la un compromis. Încă de acum doresc să vă asigur de angajamentul Comisiei de a-și, ajun- de a-și aduce contribuția pentru a promova compromisuri uh, între Parlament și Consiliu. Consiliul de Concurență a discutat deja propunerile Parlamentului deci am ajuns de la Coreper la nivel ministerial, ceea ce a dat foarte bune rezultate la nivel politic, cel puțin în ceea ce privește propunerile Parlamentului. Știți cu toții, greutățile cu care ne confruntăm nu o să le repet acum. În ceea ce privește materialele de construcție, o altă, un alt domeniu sensibil, în ceea ce privește proiectul de regulament care fixează condiții armonizate pentru comercializarea produselor de construcție, aș dori să profit de întâlnirea de astăzi pentru a, felicita, pentru a o felicita pe doamna Stiller, doamna raportor, pentru eforturile pe care le-a desfășurat în acest sector foarte tehnic și complex. Mă bucur să vă anunț că Comisia este de acord în mare parte cu propunerile din proiectul de recomandare. De pildă, este vorba de criteriul independenței propus de dumneavoastră pentru, pentru punctele de contact de produse, care este foarte bine întemeiat în ceea ce privește declararea, declarația obligatoare, obligatorie a substanțelor periculoase care depășește deja obligațiile impuse de REACH. Aș dori să vă asigur că REACH reprezintă un compromis echilibrat și negociat de mulți ani în cadrul instituțiilor, care poate să vă răspundă la toate îngrijorările nu cred că trebuie să îngreunăm prea mult sarcina asupra întreprinderilor din acest sector, care adesea sunt IMM-uri. În concluzie, aș dori să subliniez importanța acestei propuneri pentru IMM-uri, care sunt foarte numeroase în, în domeniul construcțiilor. Iată de ce Comisia a introdus în textul normativ o dispoziție care permite micro-întreprinderilor să beneficieze de o anumită flexibilitate în ceea ce privește uh, procedura de omologare și standardizare. Aș dori să subliniez că aceste derogări nu aduc atingere securității, în primul rând fiindcă întreprinderea trebuie să dea dovadă de faptul că produsele respectă normele și parametri și, în al doilea rând, fiindcă nu, aceasta nu se aplică produselor care aparțin uh, unei categorii ce joacă un rol foarte important în ceea ce privește siguranța lucrătorilor, muncitorilor de pe șantiere. Această măsură, trebuie subliniat acest lucru, a fost definită în raportul anual recent al Comisiei privind o mai bună reglementare, Better Regulation, ca fiind cel mai bun exemplu al aplicării principiului Think First. Uh, acesta fiind spus, este limpede că Comisia este sprijinită de Consiliu în ceea ce privește această chestiune și nu se dorește renunțarea la derogări pentru microentități. Cred că totuși putem ajunge la un compromis privind această chestiune. De pildă, dacă vom încerca o mai bună definiție a sferei de aplicare pentru derogări acordate IMM-urilor. În concluzie, domnule președinte, domnilor și domnilor, aș dori să subliniez încă o dată faptul că doresc din suflet o colaborare strânsă și fructoasă cu Parlamentul European, nu doar fiindcă este de datoria mea la nivel instituțional, ci și pentru că um, lucrând alături de dumneavoastră de ani de zile știu foarte bine cât de prețioasă este contribuția dumneavoastră uh, în Uniunea Europeană, aveți uh, un rol constructiv și uh, din ce în ce mai puternic la nivel legislativ în Uniunea Europeană, iar Comisia trebuie să dea socoteală în fața Parlamentului European. Vă mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru Uh, Vă mulțumesc pentru aceste propuneri, pentru aceste idei prezentate pentru mm, următorii trei ani, nu doar pentru anul viitor. Este bine că ați vorbit despre contextul propunerilor uh, legate de strategia industrială și ne bucurăm foarte tare că ați subliniat multe aspecte la care lucrează comisia noastră, cum ar fi sporirea supravegherii pieței, problemele legate de directiva privind jucăriile. În plus, ne încurajează ce ați spus legat de pachetul pentru bunuri. Ne bucurăm că acum căutați uh, metode de finanțare are achizițiilor competitive și sigur că așteptăm cu nerăbdare închiderea cu succes a dosarelor privind produsele textile și privind produsele de măsurat, instrumentele de măsurat și cel legat de produsele din construcții. Avem multe lucruri de făcut, cooperarea cu dumneavoastră este extrem de importantă. Acum sunt mai mulți colegi care doresc să intervină. Cred că mai avem cam jumătate de oră, dacă sunteți și dumneavoastră de acord. Vreau să verific lista de vorbitori doamna kreitzer Bild, doamna Gebhardt, domnul Kreuzmann, doamna Ruler, domnul Triantafilides, doamna De Campos, domnul Juvan și domnul Maier. Mai dorește cineva să intervină? V-am, v-am menționat, domnule Juvan, sunteți deja pe listă. Doamna Handstruck, vorbiți în numele PPE mai întâi sau îi țineți locul domnului Schwab? Doamna Kreutzer-Bild va interveni prima și apoi doamna Hanslick. Vom interveni împreună. Recapitulez lista de vorbitori pe care am spus-o mai devreme. Toată lumea este mulțumită? Bine. Doamna kreutzer Mulțumesc. Domnule comisar, vor vorbi în italiană. Aș vrea să vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus legat de politicile industriale. Cred că acest lucru arată angajamentul dumneavoastră pentru Europa, pentru a relansa economia, pentru a ajunge la redresarea economică. Mi se pare excelent faptul că vă concentrați pe economia reală și nu doar pe sectorul financiar. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Având în vedere că ne confruntăm cu elemente de protecționism. Aș vrea să ne spuneți ce aveți de gând să faceți practic pentru a rezolva această problemă. Ați vorbit despre jucării, ați vorbit despre faptul că anumite state membre invocă măsurile de siguranță ca pretext pentru a impune noi metode de certificare naționale care nu respectă legislația europeană. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră aici și aș vrea să vă felicit pentru înființarea forumului de nivel înalt pentru lanțul alimentar. Eu sunt raportor pe această temă în Parlament și dorim să introducem o mai mare echitate pe piața internă. În timpul consultărilor cu raportorii în umbră și cu protagoniștii din domeniu, n-a reușit foarte clar faptul că sunt mai multe practici comerciale abuzive mai ales cele legate de etichetele private. Ați prezidat formul de nivel înalt acum câteva zile și aș vrea să știu ce urmăriți să faceți în practică pe această temă. Ne-ați vorbit despre inițiative legislative, dar eu aș vrea să știu mai multe despre intențiile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește comerțul B2B. Asta am vrut să vă spun în principal. Ne-am dat seama că pe măsură ce înaintăm, că dialogul face parte din găsirea unei soluții. Mulțumim, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Am spus acest lucru și de dimineață, dar dumneavoastră nu erați aici. Aș, aș vrea să le cer scuze membrilor grupului meu. Am avut o întâlnire la Budapesta, o întâlnire de grup, de aceea mulți socialiști și democrați lipsesc. Să nu o luați personal. Ne-ați făcut o prezentare foarte detaliată. Nu avem foarte mult timp rămas, așa că nu mă pot lega de toate lucrurile pe care le-ați spus dumneavoastră. Aș vrea totuși să fac trei observații. Asta nu înseamnă că celelalte nu sunt la fel de importante. Însă nu poți să le ai pe toate, nu poți să vorbești despre toate. În primul rând, Descentralizarea piețelor financiare a arătat cât de catastrofale pot fi consecințele acestui demers. Reglementările înseamnă o concurență echitabilă pe piața internă și lipsa reglementărilor nu înseamnă protecționism. Un nivel onest de reglementare e ceea ce ne dorim noi în privința protecției consumatorilor. Nu vrem să inducem pe nimeni în eroare cu privire la poziția partidului meu. Aș vrea să vă întreb ce, care este intenția dumneavoastră cu privire la acest pachet. Nu vreau să mă refer la toate punctele atinse de dumneavoastră, dar vorbim despre domenii foarte diferite pe care dumneavoastră doriți să le apropiați. Ați văzut ce dificilă e situația regulamentului pentru protecția consumatorilor unde încercăm să fuzionăm patru directive anterioare. Încotro vreți să vă îndreptați? Cum vreți să fuzionați sau să apropiați aceste domenii atât de diverse? În orice caz să știți că nu dorim o lipsă ale reglementărilor sau o diluare a lor. Nu dorim ca dumneavoastră să spuneți că e vorba doar de o simplificare. Unul dintre domeniile menționate de dumneavoastră este cel al unei, eh, unei directive revizuite de curând și care încă nu și-a terminat faza de punere în aplicare în statele membre. Vă întreb dacă este util acest demers acum, având în vedere că nu avem experiență în domeniu. Nu știu dacă este cazul acum să introducem amendamente noi. Mă gândesc la imaginea pe care o va avea sectorul comercial. Supravegherea piețelor. Acesta este un punct important pentru grupul meu și am impresia confirmată de cele spuse de dumneavoastră că supravegherea pieței este, în primul rând, ce se întâmplă după ce produsele ajung pe piață, cum ne putem asigura că supravegherea funcționează și că bunurile defecte sau cu vicii sunt scoase de pe piață. Socia- pentru socialiști și democrați, uh, supravegherea pieței trebuie să înceapă din timp și o jucărie care are vicii de fabricație nu trebuie să ajungă pe piață deloc ceea ce înseamnă că directiva privind jucăriile trebuie să fie bine pusă în aplicare în statele membre. Însă, acest lucru nu este suficient pentru grupul meu. Mai sunt și alte lucruri care trebuie făcute. De aceea aș vrea să întreb Comisia dacă nu cumva ar dori să-și revizuiască poziția cu privire la certificarea de către terți a jucăriilor înainte ca acestea să ajungă pe piață, mai ales jucările pentru copii foarte mici. Aceasta a fost propunerea noastră în contextul discuției despre această directivă, propunerea socialiștilor și democraților, însă, din păcate, n-am avut nici susținerea Parlamentului, nici a Comisiei. Însă, studii recente în diferite state membre au arătat că sunt multe jucării periculoase pe piață E o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, pentru că este inacceptabil. Un ultim punct este marca CE. Se leagă de cele spuse de dumneavoastră. Ați vorbit despre o campanie de informare. Am urmărit această campanie și să știți că îmi creează o stare de neliniște, pentru că această campanie de informare le dă cetățenilor impresia că marca CE este o marcă de calitate, ceea ce nu este adevărat. Marca CE este doar o etichetă de certificare prin care compania certifică conformitatea cu legislația europeană, dar nu este o marcă de calitate. cum ar fi marca de calitate franțuzească. Adică nu înseamnă că a testat cineva produsul din punct de vedere calitativ. Văd, din păcate, că în programul Comisiei nu se vorbește deloc despre viitorul mărcii CE. Oare va deveni aceasta o marcă calității în europeană comparabilă cu marca ENF în Franța, GS în Germania sau alte mărci naționale de calitate? Astfel încât să putem introduce un sistem unitar de marcare a calității și să renunțăm la etichetele naționale? Nu putem renunța însă la sistemele naționale de, de certificare a calității atâta timp cât nu există un sistem comparabil la nivel comunitar. Sunt pentru armonizare în anumite domenii, iar în unele domenii, dintre care și acesta, aș dori să văd o armonizare de plină. Acestea sunt cele trei puncte pe care am vrut să le menționez. Sigur că mai sunt și altele, dar le vom discuta altă dată pentru că vreau să le dau și altora ocazia de a interveni. Mulțumim foarte mult, doamnă Gebhardt. Domnul Kreutzmann are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar am să spun doar două lucruri. Ați vorbit despre competitivitate și ați spus pe bună dreptate că companiile europene trebuie să supraviețuiască pe o piață globală. Companiile sunt în uh, lumina reflectoarelor, se vorbește despre evaluări de impact, evaluarea privind protecția mediului, respectarea standardelor sociale și așa mai departe. Cum veți vorbi dumneavoastră despre aceste lucruri în evaluările dumneavoastră de impact? Este important, am văzut de multe ori, că oamenii vorbesc uh, și fac declarații sfărăitoare despre competitivitate, însă pe de altă parte, creăm mai multă birocrație, reducând competitivitatea IMM-urilor. Implementarea RICI a arătat că există obstacole și este dificil pentru companiile mici să facă față aplicării RICI supravegherea pieței. Acum, n-are rost să introducem reguli și reglementări noi dacă ele nu sunt puse în aplicare. Supravegherea pieței este o chestiune națională. Ba, în Germania este chiar una federală. Statul, uh, landurile federale sunt responsabile în Germania cu aplicarea acestei supravegheri. M-am dus la minister și le-am cerut părerea celor de acolo. Cei de la minister mi-au spus că supravegherea de piață este gestionată diferit în diferitele state membre. Care sunt resursele umane disponibile? Este nevoie de persoane, de, de resurse umane pentru a face supravegherea pieței. Foarte multe bunuri ajung în porturi și dacă se face supravegherea pieței după ce bun, bunurile ajung în Europa uh, este destul de dificil pentru că sunt foarte, foarte multe produse. Încercăm să cooperăm și în domeniul migrației, imigrației, de exemplu în domeniul Frontex. Și mă întrebam dacă s-ar putea spori suveranitatea dacă știi că în Rotterdam sau în Hamburg sunt bunuri care oricum ajung în Europeană. Poate că ar trebui să începem cu supravegherea pieței în aceste domenii. Americanii spun nu vrem niciun produs uh, pe piețele noastre care are certificare provenită de la companii independente. Nu permit intrarea acestor produse pe piața lor. Ar fi interesant dacă am avea aceeași certificare și standarde unitare peste tot, pentru că astfel s-ar putea crește cooperarea în privința supravegherii pieței în dialogul transatlantic. Mulțumim, spune domnul președinte. Aș vrea să vă amintesc că vine domnul de Gucht, comisarul pentru comerț, la întâlnirea noastră viitoare. Poate că una dintre întrebările dumneavoastră îi s-ar adresa și lui. Suntem cam în întârziere, dragi colegi. V-aș ruga nu să faceți remarci mai puțin spirituale, ci doar mai concise. Urmează doamna Rule. Voi încerca să fiu cât se poate de concisă, dar am patru lucruri pe care vreau să le spun și nu mi se pare corect ca ultimii care, de pe listă să vorbească mai puțin. Mulțumesc pentru prezentarea programului dumneavoastră, domnule comisar. Uh, știm din activitatea dumneavoastră de europarlamentar că considerați foarte importantă supravegherea pieței. În fiecare an apar titluri în ziare cu privire la jucării, jucării defectuoase. S-a spus la un moment dat că 86% dintre jucările de pe piață nu corespund literei directive și că nu ar trebui să fie pe piață. Organizațiile consumatorilor le-au spus consumatorilor să cumpere doar jucării din cârpă, nu jucării din plastic, pentru că astea, acestea sunt prea periculoase. Piața încă nu este 100% reglementată pe aceste aspecte și este sigur foarte dificil pentru noi dacă ne gândim la răspunderea uh, Uniunii Europene în uh, ochii publicului. Este dificilă situația atunci când uh, vin bunuri din alte țări. Trebuie să impunem prevederi mai stricte în cazul metalelor grele și substanțelor carcinogene. Dacă Comisia va colabora și cu alte organizații, Parlamentul trebuie să fie informat. În contextul directivei pentru jucării au existat valori prag menționate de Comisie în contextul acordurilor de standardizare. Nu s-a mai vorbit despre asta și am vrea să primim un raport în care să vedem ce s-a întâmplat cu aceste valori prag precum și legat de valorile limită pentru poluare fonică. E adevărat, trebuie să sporim supravegherea pieței, trebuie să avem un cod vamal. De fapt, există deja un, un uh, a, principii în acest sens, dar ai nevoie și de resurse umane pentru a pune în aplicare aceste principii. Trebuie să colaborăm pentru că alternativă nu există. Nu e vorba de protecționism, dar dacă ne uităm la titlurile care apar în presă în fiecare an, că 80% din jucării nu sunt conforme, e normal să avem această reacție. Aș vrea să comentați propunerile mele referitoare la implicarea reprezentanților consumatorilor, IMM-urilor și reprezentanților organismelor comerciale. Sprijin propunerile dumneavoastră legate de Small Business Act. E important să însuflețim acest proiect și, după părerea mea, accesul IMM-urilor la proceduri de achiziții publice este foarte important și ar trebui să ne concentrăm pe acest lucru. Mai e și problema achizițiilor electronice, pentru că pentru IMM-uri cred că acest lucru ar reprezenta o șansă. Ați vorbit despre o microdimensiune. Cred că de multe ori IMM-urile sunt afectate de ambele părți ale lanțului comercial, nu doar ca producători, ci și ca furnizori. Dacă asigur protecția numai într-o anumită zonă a pieței, atunci protecția nu poate fi eficientă. Trebuie să ajungem la un compromis. Mulțumesc. Achizițiile electronice sunt sub, în sfera domnului Barnier, așa că probabil domnul Taiani va comenta pe această temă. Domnul Triantafilides are cuvântul. Foarte rapid, domnule președinte, aș dori să mulțumesc domnului comisar care S-a referit la o serie de măsuri pe care vrea să le ia în viitorul apropiat. Am vorbit despre supravegherea pieței și standardizare, subiecte foarte importante pentru protecția consumatorului și care interesează grupul meu. Am vorbit de asemenea despre finanțarea IMM-urilor și despre inovare. Toate acestea sunt probleme cruciale și sunt conștient de faptul că vom vedea un rezultat doar la sfârșitul crizei. Vă mulțumesc. Iar acum, domnul Corea de Campos și la sfârșit domnul Juvin, domnul Mayer, domnul Hanslick. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență. Ah. Îmi cer scuze, era vorba doar de lista de vorbitori. Da, bardzo przepraszam. <laughs> Wyczytywanie listy mm, wzięłam za... Cześć, cer scuze, spune vorbitoarea, nu am înțeles ceea ce ați spus, credeam că mi-ați dat cuvântul. Îmi cer scuze din nou, însă mă bucur, domnule comisar, că ați venit la reuniunea noastră și aș dori să vă urez multă perseverență și uh, forță, pentru că este nevoie de ambiție pentru a pune în practică toate proiectele pe care ni le-ați prezentat. Ați susținut uh, între, directiva întârzierii plăților și ați vrut să se folosească această directivă pentru a acoperi și contractele business to business. Aș dori să vă întreb dacă vă puteți asigura că statele membre nu vor uh, întârzia implementarea acestei directive, să nu dureze implementarea 2 ani, pentru că uh, companiile au nevoie acum de directiva respectivă în contextul crizei economice. Există posibilitatea ca directiva respectivă să fie implementată mai uh, repede în statele membre decât uh, calendarul de 2 ani. Și o ultimă întrebare, dacă ați putea în câteva propoziții să ne spuneți câte ceva despre, să ne spuneți mai multe în legătură cu înmatricularea vehiculelor deja înmatriculate într-un alt stat membru. Ce aveți în vedere în acest domeniu pentru că ar fi un aspect important pentru cetățeni? care, cetățeni care profită de mobilitatea extinsă uh, de a se deplasa în alt stat. cer scuze din nou pentru uh, neînțelegerea de la început. Da, spune președinte, este vina mea pentru că nu am fost mai clar. Domnul, domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc foarte mult pentru expunerea vastă și e clar că există o situație de ambiguitate reciprocă. Dumneavoastră sunteți în fața Comisiei IMCO alegeți unele subiecte și faceți un efort cinstit de a alege niște subiecte pe care să le discutăm. Noi știm că răspunderea dumneavoastră uh, merge mai departe de viața internă de IMCO, ajunge chiar la ITRE și ne aflăm în situația în care dumneavoastră ne spuneți uh, ce dorim noi să auzim și uh, noi vă punem întrebările la care dorim să aflăm răspunsuri, dar o să încercăm să disipăm această ambiguitate și în ceea ce privește măsurile de control ale produselor, uh, sunt foarte importante. Uh, în ceea ce privește standardizarea bunurilor și serviciilor, această acțiune aici este foarte importantă, iar exemplul pe care l-ați dat al Rusiei și intereselor Federației Ruse în acest domeniu reprezintă un argument foarte bun. În egală măsură aș dori să vă spun că suntem de acord și cu finanțarea, cu ce a spus privind finanțarea inovației. Uh, Ehm, în ceea ce privește capitalul de risc, piața internă, acesta este un titlu foarte frumos, dar noi nu știm și poate ne puteți spune dumneavoastră cum se va aplica acest capital de risc al pieței interne. Sunteți aici în uh, calitate de vicepreședinte care ne va explica programul legislativ de acțiune al Comisiei pentru anul viitor, deci trebuie să vă adresăm niște întrebări și despre piața internă, mă scuzați, iar când citesc capitolul despre piața internă sunt descumpănit, mai ales ales uh, fiindcă măsurile care apar în, uh, în această pagină unde sunt descrise activitățile pieței interne și știu foarte bine că dumneavoastră îmi veți spuneți că nu sunteți, nu aveți acest uh, portofoliu, dar aș vrea să le transmiteți comisarilor celor 12 care se implică în Single Market Act îngrijorările noastre care se referă la faptul că uh, Uh, se, se pierde avântul inițiativei și raportului domnului profesor Monti. Nu a fost de ajuns că profesorul Monti ne-a exprimat aici unele din îngrijorările sale privind punerea în aplicare, dar inițiativa Monti se reduce la o enumerare de câteva, câte șase măsuri care apar aici în ceea ce privește piața unică suntem departe aici de punerea în aplicare necesară a acestui Single Market Act și suntem frustrați din această cauză. Aș dori să aflu părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc. Uh, uh, uh, Domnul Juva. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Vă voi povesti o anecdotă, o întâmplare care mi-a fost relatată ieri Este de fapt vorba despre un fapt grav, un industriaș uh, european, primul uh, fabricant european de brichete. Aceste brichete sunt vândute în interiorul Uniunii și în afară, însă pe teritoriul Uniunii, astăzi, 70% din brichete, brichetele vândute astăzi sunt importate din China brichetele sunt supuse unor norme despre care am discutat și normele sunt de așa natură încât 76% din brichetele importate și vândute pe teritoriul Uniunii nu, nu îndeplinesc normele impuse de Uniune, ceea ce uh, duce la efecte asupra sănătății, 40 uh, de decese în fiecare an datorită calității acestor uh, produse și doar 30% din brichetele vândute pe Uniunii Europene sunt fabricate în Uniunea Europeană. Trebuie să știm dacă aceste norme europene sunt respectate și cum nu se respectă normele. Se vor, este vorba aici de respectarea normelor în autorități, la nivelul autorităților naționale și unele dintre autorități din datele mele. De exemplu, autoritățile olandeze din portul de la Rotterdam nu respectă normele europene și permit invadarea piețelor europene uh, de aceste produse. Și ceea ce este incredibil este că uh, produse, întreprinderile noastre europene uh, capătă cote de piață în alte zone unde se respectă normele europene, de exemplu în America de Nord. Așteptăm multe de la dumneavoastră și vreau să vă întreb, domnule comisar, dacă este suficient să impunem norme sau trebuie să ne ocupăm și cu aplicarea lor. Vă mulțumesc. Cred că și alte produse vor cădea sub, în aceeași categorie ca și brichetele. Mulți dintre dumneavoastră ați eh, ridicat întrebări și și urmează domnul Maier. Sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei de până acum, deci voi vorbi doar despre materialele de construcție și IMM-uri. Domnule comisar, sunt de acord că există milioane de IMM-uri care creează majoritatea locurilor de muncă, uh, majoritatea stagiaturilor și este important ca acestea să folosească capitalul de risc foarte uh, eficient. Avem nevoie de, un, uh, de o siglă europeană. Uh, marcajul CE a avut un succes enorm la Alicante. Ați vorbit despre excepții pentru micro-întreprinderile din domeniul construcției în legătură cu procedurile de autorizare. Încă purtăm dezbaterea respectivă eu susțin libertatea și reducerea birocrației. Însă atunci când vorbiți despre susținere în Germania, au, este nevoie de, de restricții pentru ca aceste micro-întreprinderi să nu fie exploatate. Așadar, trebuie să îmbunătățim statutul. Noi am depus un amendament pentru a elimina excepțiile. Eu sunt uh, dispus să ajungem la compromisuri, însă întrebarea este cum. Dumneavoastră spuneți că trebuie să îmbunătățim definiția, însă restricțiile din Germania au fost trimise colegilor noștri și comisiei. Nu este vorba doar de o limită de până la 9 sau 10 lucrători sau o cifră de afaceri de 10, 2 milioane de euro. Acestea sunt, trebuie să fie micro-întreprinderi și nu uh, filiale ale marilor întreprinderi care înființează micro-întreprinderi, uh, branșe care pur și simplu pentru a abuza de această facilitate. Și după aceea putem ajunge la un compromis, însă până atunci eu va trebui să uh, păstrez amendamentele și să resping punctul dumneavoastră. Mulțumesc, stimați colegi, pentru un schimb de opinii extrem de larg. Uh, domnule comisar, sper că știți că suntem foarte implicați în activitatea dumneavoastră și vom continua să colaborăm. Vă dau cuvântul pentru a răspunde la aceste întrebări. și v-aș ruga să răspundeți la câte, cât de multe întrebări puteți. Vă mulțumesc că răspunsuri foarte succinte. La prima problemă ridicată în această dezbatere, supravegherea piețelor cred că în majoritatea intervențiilor este vorba de. Acesta este aspectul care preocupă cel mai mult. Nu cred că vom rezolva problema cu protecționism sau prin supraveghere sau prin respectarea regulilor regulile nu pot să servească la protejarea unor interese exclusiv naționale. Regulile trebuie să fie armonizate cu prevederile naționale și europene, pentru a facilita uh, protecția cetățenilor și a intereselor acestora. Doar dacă asigurăm aceste norme, putem uh, închide o piață uh, interne, dar noi vrem să o deschidem. Eh, există și posibilitatea unor sancțiuni, trebuie să acționăm cu bun simț și să adoptăm o eh, legislație care să nu afecteze interesele cetățenilor. Am vorbit despre o mai bună legiferare pentru a-i răspunde doamnei Gebhardt. Este uh, clar că o legiferare mai bună trebuie să fie făcută inteligent, nu trebuie să devină o dogmă. Trebuie să uh, reducem birocrația pentru cetățeni, normele să fie mai clare și uh, ca aceste norme să se aplice și în alte state membre. Trebuie să evaluăm și consecințele și uh, prin urmare, răspund și la întrebarea domnului Kreuzmann când a vorbit despre competitivitate. În comunicarea în legătură cu noua politică industrială am introdus o serie de teste de competitivitate. există un set de norme uh, în interiorul comisiei care trebuie să treacă testul competitivității. Dacă legislația respectivă afectează într-un fel întreprinderile și industria europeană. Nu facem o probă ex ante, ci ex post pentru a legifera mai bine. Legis- legislația înscrisă într-un cadru normativ deja existent nu trebuie să dăuneze competitivității și în același timp sistemul trebuie să fie în armonie. Este așadar un text ex ante care se aplică legislației deja în vigoare. Mai există și Uh, teste de competitivitate pentru acordurile internaționale în domeniul comerțului. Înainte de a încheia un acord comercial internațional, trebuie evaluat dacă acel contract lezează sau nu competitivitatea întreprinderilor. În plus, în fiecare an, Comisia intenționează să prezinte o comunicare Consiliului uh, cu privire la competitivitatea diversilor actori industriali și în special competitivitatea statelor membre, pentru că suntem convinși că nu vom putea ieși din criză decât dacă ne vom, decât dacă reducem datoriile și în același timp trebuie să ne concentrăm pe uh, partea de competitivitate care privește piața internă. Supravegherea pieței este un subiect atât de complex pentru că acoperă problemele legate de marcajul CE și de aplicarea sa. În acest sens, nu uh, am o abordare diferită de către comisarul anterior. Mulțumesc celor care mi-au pus aceste întrebări. Nu este vorba de o marcă de calitate, ci de o marcă de certificare și am spus acest lucru în cadrul audierii mele pentru a răspunde la o întrebare pusă de către colegul Pitela, care mi-a pus întrebarea în legătură cu marcajul CE și dacă acest marcaj este un marcaj de calitate. Cred că putem introduce un marcaj de calitate în anii următori să facem în așa fel încât marcajul să se aplice corect, nu pentru a înlocui alte marcaje de calitate care ar fi utilizate de către statele membre. Trebuie să ne gândim la viitor, însă între timp să aplicăm corect marcajul CE, pentru că trebuie să împiedicăm o autorizare frauduloasă a marcajului Există multe produse din afara Uniunii care poartă marcajul CE în uh, mod fraudulos. Pentru că nu se respectă normele comunitare în domeniul certificării. Noi vom încerca să sensibilizăm din ce în ce mai mult opinia publică pentru a arăta că nu este vorba de un marcaj de calitate, ci un marcaj de certificare. Este vorba aici de o temă pe care mulți dintre dumneavoastră au prezentat-o. Comisia Europeană vrea să respecte principiul subsidiarității. Nu avem nici eh, văm, nici poliție de frontieră în interiorul Uniunii Europene. Trebuie să stabilim norme, să avem un program mai gradat de supraveghere, trebuie să insistăm față de statele membre eh, pentru ca acestea să aplice în mod strict normele comunitare și de control și după cum ne-a amintit domnul Juvin, aceste norme nu sunt aplicate în mod serios în unele porturi. Comisia va continua să interpeleze statele membre și va insista și pe aspectul legat de formare al celor care trebuie să execute controlele. Nu este foarte simplu să stabilești dacă marcajul C este uh, aplicat corect sau nu în uh, domeniul uh, jucăriilor, există extrem de multe confiscări. Chiar uh, acum câteva zile uh, au fost confiscate mii de jucării și piese care proveneau din China și care nu respectau regulile comunitare în ceea ce privește fabricare. Acestea au fost confiscate de către poliție. Uh, trebuie ca aceste confiscări și controle să nu aibă loc aleatoriu și ocazional, ci să aibă loc sistematic în porturi și aeroporturi, pentru că polițiștii știu foarte bine care este punctul de intrare al acestor mărfuri contrafăcute, care nu respectă normele în ceea ce privește directiva jucăriilor. Avem o normă care poate să fie revizuită. Vom examina cerințele făcute de către statele membre. Am repetat ceea ce am spus și în momentul audierii mele la Parlamentul European. Vom evalua grupul de lucru care uh, va redacta concluzii în legătură cu substanțele chimice și în special pe RICI. Avem o comitologie întreagă în legătură cu analiza neutră care trebuie să nu fie părtinitoare în niciun fel. Eu vă voi prezenta eu voi prezenta Parlamentului European toate rezultatele pentru a putea uh, lua deciziile necesare. În ceea ce privește supravegherea, este vorba de Directiva Securității Generale a Produselor 165 din 2008, de asemenea și Sistemul Comunitar de Informații Rapide, RAPEX. Uh, aici este vorba de produsele de consum curent, programe naționale de supraveghere uh, un ghid pentru produsele importate prin vamă. Trebuie ca statele membre să trimită comisiei și să publice pe site-urile lor internet programe de uh, supraveghere a piețelor și lista autorităților naționale. Trebuie consolidată cooperarea cu statele terțe, în special Statele Unite, Canada, China și Japonia pentru ca brichetele care nu respectă regulile, de exemplu, să nu poate să fie puse pe piața europeană. Și continuu în ceea ce privește accesul IMM-urilor la piața publică, ă, sunt pentru acesta și vom face tot posibilul ca aceste IMM-uri să poată aibă acces la piețele publice. Însă, uh, fără IMM-uri nu vor exista nici locuri de muncă, nici creștere. Și insist asupra rolului pe care îl, are, îl vor avea IMM-urile în piața viitorului. Nu trebuie să Trebuie să vorbim aici și despre restructurarea marilor industrii pentru a fi competitiv pe piața internațională, trebuie să acționăm în mod înțelept. Trebuie să protejăm, protejăm locurile de muncă. Trebuie să favorizăm IMM-urile care permit crearea de locuri de muncă piața internă este un instrument fundamental, însă nu este o piață de dragul unei piețe, este un instrument pentru o politică socială. Este așadar un instrument care uh, dă răspunsuri concrete cetățenilor. Este vorba de efect de practici comerciale, de exemplu, în sectorul alimentar am creat un grup de nivel înalt care a început uh, lucrările marțea trecută și în acest grup de înalt nivel uh, majoritatea sectoarelor sunt reprezentate de la sectorul agricol până la consumatori. De altfel, acest lucru aici sunt incluse și asociațiile de protejarea uh, pentru protecția animalelor fabricanții, agricultorii și bineînțeles că există o diferență de opinie între uh, industrie și uh, agricultori. Există problema marilor distributori și micii distributori, distribuitori. Uh, prin proiectul pe care l-am adoptat în acest colegiu, și pentru, din acest motiv am întârziat, pentru că nu am reușit să încheiem dezbaterea ieri și a trebuit să discut, rediscutăm problema legată de politica agricolă comună. Se vorbește și de asemenea și de uh, vânzarea cu amănântul. Cu amânântul. Această cerere pe care mi-o faceți se înscrie într-un cadru mai extins. Este vorba de un sector care necesită uh, alte norme. Și domnul comisar ne-a arătat că este dispus să uh, adopte noi norme. Vom face un bilanț al situației doi ani într-un an. Trebuie să dăm un răspuns acestei întrebări legate de acestor întrebări legate de industrie și de lanțul alimentar. În ceea ce privește înmatricularea vehiculelor, directiva va fi propusă la sfârșitul anului 2011, pentru că trebuie să facem un studiu de impact Uh, evaluarea este încă în curs și nu știm în acest moment cum vom articula acest text legislativ. Am răspuns deja cu privire la supraveghere, însă voi adăuga câteva remarci după intervenția domnului Corea de Campos. Um, am prezentat doar un proiect care merge în sensul acestui uh, Single Market Act. Atunci când uh, vine vorba de transformare, de transformarea normelor, lucrurile se complică. Încă nu am prezentat propuneri de reglementare, noi am prezentat un proiect politic. Un proiect politic care este suspus dezbaterilor, Consider că Comisia și în special domnul comisar Barnier, care uh, coordonează toate lucrările noastre, uh, va putea acționa și colegul meu a fost membru al Parlamentului European și nu se va putea sustrage responsabilităților sale. În ceea ce privește materialele de construcție, întrebarea domnului Maier, cred că poziția mea a fost suficient de clară. Estimez că vom putea găsi un compromis, în special în ceea ce privește micro-întreprinderile. Comisia este foarte atentă la propunerile venite din partea Parlamentului și, repet, chiar dacă am, am anumite dubii pe care vi le-am explicat, sunt pregătit să găsesc soluții de compromis pentru ca legislația să fie mai eficientă. Pentru că noi avem obiectivul de a ajuta IMM-urile, IMM-uri pe care, după cum v-am spus, care, după cum v-am spus, reprezintă structura cea mai importantă a economiei europene. Puteți conta pe mine. Vom putea discuta mai mult pe această chestiune, ca și pe directiva întârzierii plăților. Un număr foarte mare de state au deja norme în vigoare în domeniu și, de fapt, au făcut unele state membre au acționat înaintea Comisiei. Putem cere unor state membre să accelereze uh, ritmul de implementare, însă este vorba de un aspect politic în care Comisia nu poate să intervină și oricum nu putem să facem nimic pentru a grăbi implementarea în ceea ce privește datoria publică, o serie de Uh, state vor să amâne rambursarea acestor datorii uh, cât mai mult posibil pentru bineînțeles pentru a ieși din criză trebuie să rezolvăm problema datoriilor publice, însă nu trebuie să periclităm competitivitatea sistemului european. Trebuie să creștem și competitivitatea sistemului nostru economic și social. Politica de pe piața internă este unul dintre instrumentele esențiale pentru competitivitatea sistemului nostru european, pentru a putea uh, lucra în favoarea cetățenilor. Vă mulțumesc! Domnule comisar, vă mulțumesc din suflet în numele tuturor colegilor mei, nu numai pentru prezentarea dumneavoastră foarte vastă, dar și pentru faptul că ați răspuns în amănunt atâtor de multe întrebări. Așa cum am spus în introducere, ne bucură foarte mult cooperarea cu dumneavoastră și um, cred că ne vom ocupa de din ce în ce mai multă legislație în următorul mandat uh, înregistrație care ține de portofoliul dumneavoastră și vă mulțumim uh, pentru implicarea dumneavoastră și cooperarea de care dați dovadă și angajamentul limpede care reiese. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați oferit atât de mult timp și uh, ne-ați uh, și ați demonstrat acest angajament al dumneavoastră. Mulțumesc tuturor colegilor, mulțumesc doamnei Gerhardt și domnului Corea de Campos care uh, au um, venit uh, aici în mod special pentru a transmite părerea grupurilor domniilor lor. Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor. Se încheie ședința noastră astăzi. Vă reamintesc că luni la șapte și un sfert ne vom întâlni la Strasburg pentru a vota directiva privind uh, materialele de construcții. Pe 29 noiembrie, următoarea luni, ne vom uh, întâlni la ora 3 la Bruxelles, iar domnul comisar de Gucht va fi prezent și vom discuta unele aspecte comerciale. Mulțumesc foarte mult, se încheie lucrările ședinței noastre.